Oh, well, I think we'll have to make a start, otherwise... Cred că va trebui să începem, pentru că altfel o să avem dificultăți. Bună ziua tuturor! Mai întâi adoptăm ordinea de zi. Uh, acceptați ordinea de zi, vă mulțumesc. Anunțurile președintei. Am reușit să le pierd, spune doamna Sharon Bowles. Trebuie doar să vă reamintesc că ședința de mâine nu va fi aici și cea de dimineață și cea de după amiază vor avea loc la PHS 5B001. Așadar, luați-vă toate documentele cu noastră, altfel nu o să vi le ducă nimeni în noua sală mâine. Primul punct, propunerea de directivă a Parlamentului European și Consiliului privind echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutive ai societăților cotate la bursă. Raportor Ole Schmidt, îi dau cuvântul direct. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am avut deja prima noastră întâlnire uh, a raportorilor din umbră. Discuțiile de până acum au fost productive și sper că vom ajunge la un acord bun. Problema cheie este dacă am avea, ar trebui să avem sau nu ținte obligatorii de 30% aproximativ, cum propune Comisia. Sunt mai multe alternative. Dacă vrem textul să fie mai strict, să introducem cote reale. 2. Să păstrăm propunerea Comisiei. 3. Să păstrăm uh, țintele obligatorii, dar cu un alt calendar. Uh, și 4. O altă formă de a respecta acest model nu am abandonat poziția. Cred că trebuie să facem eforturi pentru a îmbunătăți numărul femeilor în poziții de conducere în companii și să nu ne concentrăm doar pe uh, Consiliul de Administrație. Nivelul de top management este uh, zona de recrutare pentru toate aceste consilii de administrație și uh, pentru, o abord, uh, pentru a avea mai, un progres mai bun nu trebuie să avem abordare de sus în jos, ci de jos în sus. Uh, acest model are niște cerințe de raportare extinse și implică măsuri obligatorii. Cere companiilor să acționeze nu doar la nivel non-executiv, ci și la cel executiv și de management. De asemenea, se concentrează pe transparență, uh, în sensul că investitorul trebuie să poată verifica ce face o companie pentru a, a realiza echilibrul de gen. Uh, de asemenea, să nu uităm că Uh, schemele de reglementare nu sunt uh, aceleași peste tot. Vă reamintesc de experiența norvegiană uh, care nu a avut un efect de contagiune sperat de comisie. Sven Giggles și un alt coleg susțin opiniile comisiei și anume să avem măsuri obligatorii. PPE-ul și ECR-ul uh, sunt mai degrabă de partea mea. Doamna Crăța susține extinderea ariei de aplicare pentru a include și IMM-urile printr-un amendament pe care l-a depus. După părerea mea, asta merge prea departe. În mod constant ne încercăm să reducem povara administrativă pentru IMM-uri. În același timp, doamna Rashida Dati, în amendamentul său 167, dorește să includă și membrii Consiliilor Executive de Administrație, membrii executivi. Uh, cu condiția să existe angajamente individuale. Alte amendamente, de exemplu din partea domnului Ludvigson, doamna Gular și eu însumi, cer comisiei să revizuiască posibilitatea de a include și companiile uh, nelistate la bursă. Articolul 4, acesta este articolul crucial, articolul cel mai important. Susțin amendamentele colegilor Clint, Tremoza, Jensen, Turvals și ale domnului Feyel suntem mulți care credem că toate companiile ar trebui să publice informații în legătură cu măsurile pe, pentru pe care le au pentru a îmbunătăți echilibrul de gen. Eh, să facă asta pe site-urile lor de internet și în raporturile anuale. Aici intră amendamentele Gigul, Ericsson, eh, amendamentele 210-203. Și de asemenea să se poate verifica ceea ce fac eh, companiile din acest punct de vedere. Există o serie de amendamente care merg în direcția cea bună Uh, și anume de ștergerea alineatului 445, unde se uh, stabilește obligația companiilor de a-și demonstra nevinovăția atunci când o persoană care nu a fost selectată în Consiliul de Administrație face o plângere. O mare parte din membrii de la Verzi, Alde și PP doresc să elimine excepțiile pentru companiile în care femeile reprezintă mai puțin de 10% din forța de muncă. Cred că aici putem, aici putem obține rapid un compromis. Sancțiunile. În ce privește sancțiunile, am înțeles că mulți dintre noastre doriți să avem sancțiuni mai puternice, mai stricte. O serie de amendamente aici au probleme juridice, cum ar fi amendamentele 228, 230 ale domnului Gigold, altele merg prea tare, cum ar fi 227 din partea domnului Ludvigson, prietenul nostru suedez și acesta împun chiar și dizolvarea forțată a companiei. Uh, vom face totuși eforturi să se stabilească niște sancțiuni suficient de dure, dar nu atât de dure. Pentru a încheia, doamnă președinte, sper că putem ajunge la un acord uh, larg pe acest dosar foarte politic. Sper că putem păstra o abordare echilibrată a acestei chestiuni și să nu uităm că mai întâi e vorba de o chestiune structurală pentru a promova femeile în pozițiile de vârf, statele membre trebuie să creeze uh, condițiile cele mai bune pentru echilibrul uh, pro, pro, viață profesională, viață de femeie, nu, viață de familie. Doar dacă uh, introducem niște cote, nu vom rezolva problemele legate de echilibrul de gen nici în uh, cadrul companiilor, nici în societate. Și, după cum puteți vedea, avem și noi în propriile noastre instituții niște probleme din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sharon Bowles. Mulțumesc. Mi s-a spus că Jean-Paul va vorbi în numele lui Karen, dar el încă n-a ajuns. Va veni. Așadar, trecem la Moise, care se află aici. Moise. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu raportorul că problema principală a acestui raport este articolul numărul 4, în care decidem ce fel de măsuri agreem. Aici cred că există diferența crucială între grupurile politice. Deci, uh, cred că avem nevoie de discuții suplimentare în ședința raportorului din umbră de mâine. După primul schimb de opinii, uh, cred că încă avem niște poziții destul de diferite. Dar vreau să explic poziția socialiștilor. Noi credem că reprezentarea în proporție de 40% a femeilor în Consiliul de Administrație este necesară, esențială, dacă vrem să facem pasul către o adevărată democrație paritară. Scopul nostru general este să luăm niște măsuri care să ducă la un echilibru de gen mai bun între directorii executivi și administratorii executivi și non-executivi ai companiilor listate la bursă și mai târziu, la un alt stadiu, și la companiile mai mari care nu sunt listate la bursă. Noi credem că măsurile obligatorii sunt singura cale de a ne realiza obiectivul și cred că asta e principala chestiune care ne desparte de celelalte grupuri politice și pe mine de raportorul principal. Noi credem că măsurile obligatorii sunt o modalitate eficientă și rapidă de a realiza anumite uh, schimbări. E adevărat că măsurile voluntare au dus la o anumită creștere a proporției de femei în uh, uh, bordurile companiilor, totuși efectele lor sunt prea lente și prea mici. Și iau și eu exemplul Norvegiei, bunul exemplu al Norvegiei, care a stabilit o cotă de 40% în 2006 și acum este lider în ce privește reprezentarea femeilor. Norvegia a atins ținta în doar 2 ani, ținta de 40%. Ce mi se pare interesant, pentru că eu sunt și membru al Comisiei FM și tot timpul avem prezentări în legătură cu acest exemplu perfect al Norvegiei, este că aceste companii norvegiene chiar au făcut un pas și mai înainte atunci când uh, își căutau membrii ai uh, Consiliului de uh, Administrație. Deci au căutat femei venind din diferite state membre și în diferite background-uri care avut mare succes în țările lor și care au fost uh, acceptate în bordurile acestor companii, în Consiliul de Administrație al acestor companii norvegine. Deci e posibil să găsești femei calificate pentru aceste posturi dacă le cauți. De aceea trebuie să începem cu o cotă de 40%. Pe de altă parte, nicio țară care a folosit doar regimul voluntar Uh, n-a reușit să ajungă nici măcar la cifra de 30% femei în uh, Consiliul de Administrație, ca să nu mai spun de uh, limita de 40% pe care dorește propunerea Comisiei să o realizeze. Așadar, vă reamintesc că această diferență de gen este o problemă de performanță economică, de justiție și democrație. Prin urmare, noi la grupul SND credem că trebuie să ne concentrăm pe proceduri caracterizate de transparență și aici sunt de acord cu raportorul că acestea trebuie făcute într-un mod foarte clar, cu criterii foarte clare. Susținem sistemul de cote atât în ce privește administratorii non-executivi și cei executivi, pentru că asta va duce la un mediu de afaceri care să fie mai sensibil față de problemele de gen. Și asta e important în momente de criză. Pentru ca companiile noastre să rămână competitive, este necesar să reorganizăm complet practicile de business așa cum sunt ele astăzi. Și de aceea credem în uh, sancțiuni mai puternice pentru companiile care nu respectă cota de 40%, uh, să fie excluse aceste companii de la uh, licitațiile publice și achizițiile publice. Și un ultim lucru, eu personal cred că Comisia Europeană n-a fost suficient de ambițioasă și că Eh, dacă noi mai eh, diluăm și mai mult această propunere de la Comisie, trebuie realmente să ne gândim la ce vom realiza în următorii 10 ani. Vom realiza un progres, privește egalitatea și paritatea, realmente? Poate că nu. Mulțumesc. Jean-Paul încă n-a venit. Sven Gigult. Erai pe listă, spune doamna președinte. În regulă, eh, foarte norocos sunt atunci. Din câte am înțeles, avem foarte puțin timp. Aș vrea doar să susțin uh, linia generală a socialiștilor și cred că ar fi ironic dacă Parlamentul ar avea o poziție mai slabă decât cea a Comisiei Europene în ce privește susținerea unei mai bune egalități între femei și bărbați. Avem o problemă clară și aceasta nu va dispărea prin măsuri voluntare. Angajamentele de bunăvoie și din proprie inițiativă uh, nu vor funcționa. Așa cum a propus raportorul, angajamentele acestea din proprie inițiativă ar fi practic la un nivel oarecare. Deci, practic, Companiile vor hotărâ dacă vor 5% femei sau poate doar 1% sau 7%, nu știu. Deci asta nu, nu va funcționa, nu va da rezultate. Și avem, uh, știm, acest lucru s-a întâmplat în Germania, s-a dovedit că nu funcționează și în Germania mai mult de 70% dintre oameni s-au săturat de aceste măsuri care nu au un caracter obligatoriu, aceste măsuri facultative. Totuși, cred că există o valoare în ideea că aceste companii trebuie să hotărască ele însele ce măsuri vor să ia pentru a susține uh, femeile și pentru a le da mai multe oportunități de a uh, avansa în cadrul companiilor. Și de aceea, la ședința coordonatorilor, am făcut o propunere și anume să păstrăm propunerea Comisiei legată de regulile obligatorii pentru marile companii dar să folosim uh, aceste instrumente de natură voluntară pentru companiile mai mici, astfel încât să facem un progres și în același timp să nu împovărăm micile întreprinderi cu reguli care poate nu sunt uh, proporționale cu dimensiunile lor. Prin urmare, ideea raportorului ar putea servi drept bază pentru un compromis mai larg între grupurile politice. Însă, din perspectiva noastră, uh, un compromis și cred că asta s-a, înțeles și din ce a spus colega mea de la socialiști. Așadar, un compromis uh, nu ar putea să se bazeze pe măsuri voluntare și uh, măsuri non-obligatorii, indiferent la ce nivel, pentru companiile mari, cel puțin doamna președinte. În regulă, Ashley. Mulțumesc, doamna președinte, și aș vrea să-i mulțumesc și raportorului pentru munca depusă. Apreciez uh, eforturile pe care le-a făcut pentru a încerca să trasăm acest text într-o lege acceptabilă și pentru că a inclus amendamentele noastre în compromisuri, de ce știe că încă mai avem unele diferențe pe această chestiune. Cred că toți membrii comisiei au același scop – și anume de a crește reprezentarea femeilor în consiliile de administrație ale companiilor. Vrem să avem o societate corectă și egală și sunt sigur că și acționarii vor să aibă companii cu consilii de administrație cât mai diverse și care să ia decizii echilibrate. Uh, pentru că aceste consilii de administrație echilibrate duc la performanță economică solidă și este în interesul companiilor. Dar de aici încolo opiniile noastre devin divergente, pentru că Până la urmă, compania este proprietatea acționarilor și uh, ei sunt cei care trebuie să decidă cum sunt administrate companiile lor. Și mă opun fundamental utilizării unei legislații obligatorii, unor măsuri și reguli obligatorii în acest, uh, în acest domeniu. Cred că ar trebui să mergem spre ținte și nu să introducem cote ca să avem o evoluție naturală a fenomenului. Egalitatea de gen înseamnă o schimbare de atitudine și cred că cotele oferă doar un răspuns superficial la problema discriminării cu care se confruntă pe femeile. Este opinia mea că legislația la nivel european nu este potrivită pentru acest domeniu, pentru că sunt diferite piețe ale muncii, contexte culturale diferite, companii cu structuri diferite de la o țară la membră la alta. Opinia noastră este că ar trebui să lăsăm statele membre să acționeze așa cum consideră că este cel mai bine pentru fiecare în parte. În acest moment, mai multe state membre încearcă să abordeze această chestiune în moduri diferite. De exemplu, în Franța, Austria, Belgia, Italia, vedem cote. Introducerea de cote legislative în Marea Britanie, Finlanda și Suedia, vedem uh, că se iau măsuri non-legislative, dar eficiente. Colegul Giggold a spus că măsurile voluntare nu funcționează. Îmi pare rău, trebuie să spun, Sven, că te înșeli. Ele funcționează, chiar funcționează. În Marea Britanie, numărul femeilor care sunt uh, în Consiliul de Administrație în companiile reprezentate în indicele, indicele uh, FTSE 100 a, a crescut până la 10% și proiecția... Îmi dai voie să termin, întreabă vorbitorul. Mulțumesc. Îți sunt recunoscător, Sven. Și uh, Cranfield School of Management arată că Marea Britanie va ajunge la o proporție de 25% femei până în 2015 și la 33,5% în 2020. Aceste cifre demonstrează că măsurile voluntare pot fi eficiente dacă ele uh, beneficiază de angajamentul vizibil al guvernului și al liderilor uh, comunității de afaceri. Sigur, dacă guvernul german decide că această abordare nu e bună pentru companiile germane, dumneavoastră în Germania sunteți liberi să uh, legiferați. Dar ce nu înțeleg este de ce când ai o țară cum este Marea Britanie care a găsit o metodă eficientă de a îmbunătăți situația, de ce considerați că trebuie și este potrivit ca să-i se aplice legislație de la nivel european? Vreau să comentez pe scurt pe un amendament pe care l-am făcut, amendamentul 256, care n-a fost inclus în compromisuri. Ce spune acest amendament este că această legislație nu va deveni, nu va intra în vigoare până când Uniunea Europeană însăși nu îndeplinește standardele pe care le cerem acestor companii. Mi s-a părut amuzant că la ședința uh, raportorilor un membru al secretariatului a spus dar nu putem să facem asta, ar trebui să schimbăm uh, regulamentul uh, nostru intern, staff și regulamentul Parlamentului. Și ce oroare asta, este sacru, nu putem să-l schimbăm, nu? Și totuși o să legiferăm ca să schimbăm modul în care funcționează companiile europene și Cred că asta e mai degrabă o chestiune politică și legată mai mult de, un, uh, de alegerea doamnei Reding eventual la anul, decât despre a schimba regulile la vârf. Pentru că dacă am fi serioși în legătură cu acest subiect, am începe prin a schimba structura Uniunii Europene și instituțiile europene și după aceea am impune aceste schimbări și altora. Așadar, domnule președinte, știți care sunt opiniile mele pe acest subiect. Vom continua să colaborăm cu raportorul și sper că vom ajunge la un compromis bun. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Jean-Paul tocmai a ajuns, deci o să-i dau acum cuvântul în numele lui Corin și după aceea va avea cuvântul Astrid Lulic. Jean-Paul. Intervenție fără microfon. Nu știam că trebuie să țin locul lui Corin uh, astăzi, dar o să încerc să vă transmit cât mai fidel opiniile ei. Uh, am înțeles că e blocată într-un ambuteaj în oraș și că nu mai ajunge la ședință. Așadar, mai întâi vreau să-i mulțumesc raportorului Ole Schmidt pentru proiectul său de aviz, care reprezintă o bună bază de început pentru discuțiile noastre uh, și va fi o reală provocare pentru a obține o majoritate largă pe, pe acest dosar. Câteva comentarii pe fond. Începește area de aplicare. Pe de o parte, dorim să păstrăm ideea excluderii IMM-urilor din area de aplicare a acestei uh, legislații pentru că ar complica lucrurile, mai ales pentru întreprinderile familiale. N-ar reuși să răspundă la toate exigențele textului. Ar trebui să fim vigilenți la extinderea câmpului de aplicare la directorii, la administratorii executivi din uh, companiile cotate. Suntem listate la bursă. Suntem uh, receptivi față de cele mai noi propuneri ale Ole Schmidt privind cotele. Ar fi o bună bază de discuție. Iar în ce privește regulile la nivelul instituțiilor europene, Corin consideră că nu este necesar să existe o abordare generală, și nici să se menționeze în mod explicit aceste instituții. Acestea fiind spuse, trebuie să aplicăm principiul conform căruia trebuie să facem uh, și noi ce le cerem să facă ceilalți. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că am reușit să, tra- să transmit cât mai bine opiniile colegii mele, Corin. Mulțumesc. Doamna președinte, în regulă, Astrid Luling. Da, mulțumesc, doamna președinte. Eu am o uh, mare, uh, o mare dorință să-i exprim condolențe lui Ole Schmidt pentru că a făcut vreo 50 de amendamente pe un proiect de aviz, amendamente care merg dintr-o extremă într-alta și care sigur nu-i fac viața ușoară. Eu n-am făcut amendamente pe acest subiect pentru că mai întâi, în reuniunile interne ale grupului nostru, avem o discuție pe, în privința bazei juridice a acestui text, temeiului juridic. Noi mai avem nevoie de clarificări aici, pentru că se pare că temeiul juridic pentru a aplica o astfel de directivă cu uh, cote obligatorii este criticată, să spunem așa. Încă nu am căzut de acord asupra acestui lucru. Dar odată ce am spus asta, aș vrea să adaug că am dubii în ce privește temeiul juridic, că totuși nu suntem în Uniunea Sovietică, suntem în Uniunea Europeană și în Uniunea Europeană am uh, dubii dacă e bine să le spunem deci într-o economie de piață, pentru că totuși eu sunt o adeptă a economiei sociale de piață. Deci nu știu dacă putem să le spunem, să prescriem unor societăți private cum să își uh, compună organele de conducere. Asta e o poziție de principiu și mă întreb așadar dacă există un temei juridic pentru a face asta. Sunt de acord să începem cu instituțiile publice, dar văd că pentru asta nu facem nicio directivă. Însă aș vrea să le reamintesc tuturor celor care sunt de altă părere, eh, sunt de părere că, că trebuie să se înceapă cu acțiuni voluntare. Vă reamintesc că în 76 am avut o directivă europeană privind egalitatea de uh, Uh, tratament, începește accesul la locuri de muncă, promovare, etc. Și pe baza acestei directive pe care am tot modificat-o de-a lungul, de lungul timpului, eu în anii 80 am uh, inițiat acțiuni de discriminare pozitivă în țara mea care se ducă la promovarea femeilor într-o bancă, de exemplu din 1976 se poate face acest lucru. Cine a făcut asta? Eu am reușit. Am făcut-o într-o o bancă care se numea Banc de Credit European și în, acea, în acel moment, în acea epocă, nu existau femei la etajele superioare ale conducerii. De ce? Pentru că ei niciodată nu angajaseră până atunci o femeie cu diplomă universitară și trebuia, a trebuit să începem de acolo, de la angajare. Și trebuie început de jos, de jos în sus și nu de sus în jos. Ole Schmidt are dreptate. Deci ce aduc aceste cote? Aceste cote în Consiliul de Administrație pentru societățile listate la bursă. La Luxemburg sunt 5 sau 6 de acest tip. Deci poate că ar avea, o să fie, nu știu, 20-30 de femei nu știu dacă sunt mai multe femei în această țară atât de mică care să merită să îngeată de sus. Și vreau să vă spun că dacă uh, urmăm exemplul norvegian, care este atât de mult citat aici, eu de ani tot spun în plenare și peste tot în Norvegia s-a făcut o analiză, o, o, o companie norvegiană, o instituție norvegiană științifică foarte serioasă a făcut un raport o analiză și ce au constatat. Înainte de lege erau vreo 600 listate, societăți listate la bursă. După 3 ani mai sunt 300 și ceva. Și erau 300 de femei în Consiliul de Administrație. Nu, 300 de posturi, mă scuzați. Din aceste 300 de posturi erau ocupate 70 de femei lucrau. Și eu aș spune, că m-am informat la bursa din Luxemburg și uh, știu cine ar putea să ocupe posturile din această directivă. Deci cred că suntem pe o cale greșită. Trebuie să încercăm să promovăm femeile, dar femeile normale și nu câteva sute sau câteva mii la nivelul Uniunii Europene. Deci, aici uh, trebuie să spunem clar că această lege nu aduce nimic femeilor. Ele care au ajuns deja sus uh, știu să se descurce. Și dacă știu să se descurce, știu să, și, și să intre în Consiliul de Administrație. Eu sunt pentru un sistem pe bază voluntare, sunt pentru acțiuni de natură pozitivă și în plus știți că deja suntem pe cale de a goni toată industria din Europa pentru că am citit uh, unele amendamente. Uh, aici se spune că sistemul de cote trebuie să fie acompaniat de o politică reală de egalitate între femei și bărbați la toate nivelurile societății, incluzând, de exemplu, cursuri, programe de mentorat începește evoluția profesională, o mai mare flexibilitate a orarelor de muncă, dispoziții mai suple pentru concediile parentale, etc. Deci, eh, eu cred că nu facem un mare serviciu femeilor cu această directivă și cu acest raport și nu vom face niciun serviciu economiei europene cu astfel de procedee. Okay, is there anybody else who wishes to speak before... Cum Mai dorește să intervine cineva înainte de a-i da cuvântul raportorului? Nu? Atunci o ai cuvântul. Mulțumesc. Cu siguranță negocierile vor fi dificile. Dar mama spunea ceva de genul cine zice că viața e uh, simplă. Deci mâine vom încerca să găsim niște compromisuri sau vom încerca să cristalizăm măcar niște majorități, pentru că altfel, cu siguranță, procedura de vot va fi una dificilă. Nu cred că mai am alte comentarii. Nu vreau decât să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați spus, însă, doamna Luling, Doamna Luling, uh, am fost uh, foarte interesat uh, de ceea ce ați spus dumneavoastră. Credeam că comisarul de la, din Luxemburg face parte din familia dumneavoastră politică. Bine, același lucru se aplică și în cazul liberalilor. Nu suntem un grup chiar atât de mare, dar și la noi părerile sunt divergente. Doamna președinte, da, iată, vedem că suntem uniți în diversitate. Uh, pe 9 iulie sperăm să votăm în comisie. Pe 14 octombrie vor vota comisiile Juri și FEM, comisii competente pe fond, așadar mai aveți timp să găsiți compromisuri. Ole trebuie să plece și noi nu mai avem nimic altceva de discutat până la patru și jumătate când vom avea comisia Uh, reuniunea comună cu Comisia pentru Ocupare. Uh, trebuia să ne întâlnim la ora 3 pentru că Ole uh, nu putea să stea prea mult cu noi. Speram să fie mai multe intervenții, dar ce să facem? Acum avem o pauză până la 4 și jumătate.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 Okay, I think we better start because uh, cred că ar trebui să începem, dacă nu vom întârzia prea mult. Sperăm ca și comisarul Andor să ni se alăture suficient de repede pentru a putea lua cuvântul după Oli Ren. Vreau să-i urez bun venit lui Oli în fața comisiilor reunite și voi ura bun venit și comisarului Andor, chiar dacă el nu este prezent încă. Vom vorbi astăzi despre recomandările specifice adresate statelor membre. Este al treilea set de recomandări adresate statelor membre și zonei euro per ansamblu de la introducerea în 2010 a semestrului european. Este pentru a doua oară când uh, recomandările specifice iau în considerare evaluarea aprofundată făcută uh, în contextul uh, procedurii de deficit exces excesiv. Este pentru prima dată când procedura aceasta va fi implementată. Uh, proceduri, spre exemplu, care vizează, spre exemplu, evaluările mai severe, obligația de a crea un program de parteneriat pentru statele membre care fac obiectul procedurii de deficit excesiv. Parlamentul își va prezenta viziunile cu privire la implementarea acestor recomandări Raportorul pentru acest raport va fi Elisa Ferreira. Vom vota raportul în octombrie anul acesta. Atât Comisia Econ cât și șerpașii Parlamentului European lucrează la viitoarele reforme în domeniul guvernanței și sublinează că principala problemă cu care se confruntă Uniunea Europeană în momentul de față rezidă în uh, vacumul democratic existent la nivelul procedurii decizionale la nivel de Uniune Europeană. Uh, deficit care ar putea fi eliminat prin intermediul implementării corecte a prevederii uh, prevederilor semestrului european. În plus, Comisia Europeană cere o mai bună coordonare a politicilor economice prin intermediul unui sistem de stimulente inclus în uh, bugetul european. Bineînțeles, Parlamentul și-a exprimat deja opinia cu privire la poziția Comisiei Europene. Am făcut asta săptămâna trecută în cadrul uh, dezbaterilor avute și am menționat îngrijorările noastre vis-a-vis -vis de contracte și uh, implementarea defectuoasă a deciziilor legislative deja promulgate. Cred că acest din, ultim, acest din urmă aspect ar trebui să fie rezolvat cât mai curând cu putință. Acum îi voi da cuvântul comisarului Ren, care are 10 minute la dispoziție pentru a-și prezenta recomandările și mai apoi vom da cuvântul comisarului Andar, Andor. Oli, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, Sharon, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, bună ziua tuturor! Mă bucur uh, să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră, alături de colegul Andor, pentru a vă prezenta recomandările specifice adoptate de către Comisie la data de 29 mai. Semestrul european se află acum în al treilea ciclu. Dialogul economic de astăzi reprezintă o oportunitate pentru a sublinia valoarea adăugată adusă de Parlamentul European la eficiența semestrului european. În contextul economic dificil cu care ne confruntăm, e clar că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a depăși criza șomajului și pentru a ne întoarce la creștere uh, economică în Europa. Tocmai de aceea uh, avem ambiția de a atinge două ambiții, și anume creșterea sustenabilă și crearea de locuri de muncă și al doua ambiție, consolidarea finanțelor publice. Acestea sunt ambițiile care stau la baza recomandărilor de anul acesta. Odată ce aceste recomandări vor fi adoptate, ele vor deveni recomandări ale Consiliului. Vor sublinia astfel Um, caracterul obligatoriu și concertat al uh, recomandărilor. Am făcut uh, o serie de recomandări specifice pentru zona euro anul acesta. Aceste recomandări uh, sunt specifice pentru zona euro și depunerea lor în aplicare este responsabil Eurogrupul. Ele speră în special la necesitatea de a reechilibra economia zonei euro. Această reechilibrare este în curs în momentul de față și procesul a fost necesar datorită dezechilibrelor înregistrate la nivel economic în ultimii 10 ani. Este important ca acest proces de reechilibrare și reformă să fie urmărit cu hotărâre de toate statele membre cele care se confruntă cu uh, deficite de cont curent, dar și cele care au surplusuri de cont curent, trebuie să dea dovadă de aceeași hotărâre. Spre exemplu, în recomandările noastre pentru Germania uh, facem referire la necesitatea de a crește salariilor pentru a sprijini cererea națională. Asta înseamnă, printre altele, reducerea impozitelor prea mari și reducerea contribuțiilor la asigurările sociale. A rămâne pe calea consolidării fiscale și a reformelor structurale este absolut esențial în Europa, date fiind uh, nivelurile înalte de datorii publice și private. Cu ajutorul Parlamentului European am transformat pactul de stabilitate și creștere pentru a permite ca viteza de consolidare să fie treptat ajustată odată ce credibilitatea în politica fiscală există. Această îmbunătățire a credibilității sau această credibilitate îmbunătățită și, de asemenea, cadrul de guvernanță uh, împreună cu măsurile luate de BCE, ne-au, permit, ne-au permis scăderea la jumătatea vitezei de consolidare în comparație cu anul trecut. Comisia recomandează ca Ungaria, Lituania, recomandă ca Ungaria, Lituania, uh, Letonia, Italia și, Italia și România să iasă din procedura de deficit excesiv anul acesta. Asta înseamnă că, iată, reducem de la 24 la 16 numărul de state membre care fac obiectul acestei proceduri de deficit excesiv. O reușită enormă. Pentru Belgia, Olanda și Portugalia recomandăm extinderea perioadei de corectare cu un an. În cazul Franței, Poloniei, Sloveniei și Spaniei recomandăm extinderea acestei perioade cu doi ani de zile. În acest semestru european avem o serie de recomandări cu plate cu privire la reformele uh, structurale uh, și deciziile referitoare la consolidarea fiscală statele membre care au primit o extindere, o prelungire a perioadei de corecție, trebuie să folosească timpul astfel acordat lor pentru a sprijini și a accelera reformele structurale menite a facilita ajustarea economică și crearea de locuri de muncă, dar și uh, de creștere economică. Stimați membri, dați-mi voie să vă prezint câteva dintre recomandările specifice făcute de către Comisie. Italia a implementat o serie de ajustări fiscale în ultimii doi ani și să vă asigura că deficitul va rămâne sub 3% și că va avea un buget echilibrat în viitor. Continuarea reformelor structurale reprezintă o cheie a relansării economice a Italiei și conform acordului încheiat între Italia și Comisie, Uh, Italia va oferi suficiente lichidități uh, pentru creșterea economică. Pentru Franța, noi propunem extinderea perioadei de corecție până în 2015. Ajustarea fiscală structurală recomandată pentru anii 2015 și 2014 este ușor mai mică decât cea uh, pusă în practică anul acesta. În schimb, însă, Franța trebuie să folosească timpul care îi stă la dispoziție pentru a rezolva problemele uh, existente în calea creșterii competitivității economice. Spre exemplu, recomandăm scăderea în continuare în Franța a costurilor muncii, în special prin reducerea contribuțiilor la asigurărilor, asigurările sociale. Mediul de afaceri și mediul de inovare, în special capacitatea de export a firmelor uh, și a IMM-urilor în general, trebuie să fie întărite. De asemenea, e nevoie de mai multă competiție, e nevoie de o reformarea sistemului pensiilor și de o luare a decizi, unei decizii în acest sens până la finele anul, anului acestuia. Sistemul de pensii uh, francez trebuie să devină sustenabil uh, până în anul 2020. Spania a pus în practică o serie de reforme anul trecut, dar în continuare uh, șomajul este mare în Spania, iar datoriile sunt în continuare mari. Dar lucrurile acestea, bineînțeles, ne îngrijorează. Spania ne-a prezentat un program de reformă națională foarte convingător, iar recomandările noastre susțin acest program și cer implementarea rapidă. Slovenia încearcă acum să rezolve problemele legate de dezechilibrele excesive uh, identificate în uh, evaluarea din aprilie. E nevoie de reforme în Slovenia și de repararea sectorului bancar sloven. Per ansamblu, recomandările noastre cu privire la reformele structurale sunt mai uh, cuprinzătoare, mai concrete, mai precise decât înainte. Iar acest lucru se datorează experienței și, permiteți-mi să spun, se datorează înțelegerii mai bune a diferitelor probleme existente în statele membre, probleme care fac imposibilă dezvoltarea economică. Iar aceste cunoștințe au fost uh, colectate de către noi uh, în ultimii trei ani de zile. Recomandările, bineînțeles, pot fi eficiente doar dacă sunt dezbătute într-o manieră deschisă și implementată uh, la nivel național. Atât Parlamentul Național, Parlamentele Naționale cât și Parlamentul European au avut un rol crucial în uh, uh formularea acestor recomandări. Aceste recomandări nu sunt dictate de la Bruxelles, nici pe departe, sunt uh, o dovadă a cooperării din ce în ce mai bune dintre instituțiile europene și statele membre. Bineînțeles, Consiliul trebuie să insiste asupra faptului că aceste recomandări uh, sunt, trebuie neapărat să fie însușite de nivelele naționale și puse în aplicare. Dar, bineînțeles, astfel de reforme sunt dureroase. Uh, îmi dau seama de lucrul acesta și tocmai de aceea insist ca Consiliul uh, săptămâna aceasta să nu dilueze nici pe departe recomandările făcute de noi. Avem nevoie de o poziție cât se poate de clară și de concertată atunci când vine vorba de politicile noastre economice și fiscale. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, știm cu toții că Europa trece acum printr-o perioadă de reformă, printr-o perioadă de regândire a politicilor economice politicile macroeconomice sunt uh, puse în aplicare tocmai pentru a pune pentru a permite economiei să se relanseze, politica monetară este suficient de laxă pentru a permite această uh, creștere economică. Uh, IMM-urile sunt uh, un domeniu de interes și uh, încercăm să creăm reguli care să faciliteze dezvoltarea lor. E nevoie acum ca uh, pur și simplu reformele structurale necesare pentru relansarea capacității de, gre- uh, de creștere a Uniunii Europene să fie pusă în aplicare de statele membre. Asta ne dorim. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Vă mulțumim că ați ajuns la timp. De asemenea, Uh, domnule Andor, și vă dăm cuvântul. De cum intrați în sală, iată, aveți cuvântul. Good afternoon, uh, uh, Madam Chair. Bună ziua, președinte, stimați membri ai Parlamentului European. În portofoliul meu, uh, implicarea în subiectul semestrului european s-a întemeiat pe patru documente importante pe care le-am elaborat în 16, în ultima 16 luni. E vorba de pensii, pachetul de ocupare de anul trecut, uh, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din septembrie anul trecut și investițiile sociale, pachetul din februarie anul trecut. Recomandările pe țară propuse anul acesta se bazează pe activitatea în desfășurare care s-a efectuat pe pe marginea acestor uh, pachete și pe cadrul de supraveghere multilateral. Comisia pentru Ocupare și pentru Protecție Socială a jucat un rol foarte important în ceea ce privește monitorizarea evoluțiilor din statelor membre și a uh, trebuit să identifice principalele provocări pentru fiecare stat membru în parte pe baza activităților. În ceea ce privește lista concretă a recomandărilor cheie, vreau să vă spun, uh, să încep uh, cu o recomandare care merge mână în mână cu decizia uh, de cooperare a serviciilor de, a instituțiilor de servicii publice. După cum știți, astăzi s-a adoptat o propunere foarte importantă a Comisiei în ceea ce privește cooperarea în serviciilor publice privind ocuparea forței de muncă din Uniunea Europeană, ceea ce ne va ajuta nu numai să avem standarde mai bune, ne va ajuta să avem și un sistem de referință și să facem schimburi de bune practici, precum și o mai bună coordonare a politicii de ocupare la nivelul statelor membre. Acest lucru este important uh, în uh, contextul uh, comandărilor pe țară, unele țări, printre care și Belgia, au uh, primit recomandări pentru a spori uh, prestația uh, acestor servicii publice de ocupare a forței de muncă. Aceste agenții, aceste instituții vor trebui să joace un rol special în ceea ce privește punerea în aplicare a unor propuneri importante în ceea ce privește angajamentele privind Eh, șansele de ocupare a europenilor, mai ales a tinerilor. În aceste săptămâni eh, dezbatem foarte mult, mai mult decât înainte. Vorbim despre eh, șomajul în rândul tinerilor, nu numai la nivelul instituțiilor europene, ci și la mai multe niveluri ale funcționarilor din statele membre, iar Um, iar acest context este uh, limpede că principala provocare în Europa este reducerea nivelului ridicat a șomajului în rândul tinerilor. Acest, uh, această problemă necesită acțiuni uh, specifice și urgente și, bineînțeles, face parte din problema mai mare a șomajului din Uniunea Europeană. Trebuie să se facă să ia măsuri pentru a se pune în aplicare garantarea pentru tineri. S-a căzut de acord, deja de acord la Consiliu că trebuie să se ia măsuri pentru ca toți tinerii cu vârste până între 25 de ani să primească o ofertă de uh, a-și continua studiile sau de a primi un loc de muncă în decurs de patru luni de la încheierea studiilor. Tranziția de la, din mediul academic în, mediul, în câmpul muncii trebuie să fie uh, trebuie să fie ușurată, oferind stimulente mediului de afaceri și trebuie să se ia măsuri pentru a se reduce abandonul școlar. Șomajul pe termen lung, crescând din Europa, reprezintă o altă amenințare în ceea ce privește stabilitatea pieței, mun- pieței muncii și a societății. Sprijinul acordat uh, celor care sunt uh, șomeri pe termen lung uh, trebuie să fie acordat pentru a permite asistență pentru o căutare de loc de muncă personalizată, mai ales um, organizând formări și ucenicii pentru a răspunde nevoilor indivizilor. Cooperarea între serviciile publice de ocupare, așa cum am spus uh, la început, joacă un rol foarte important în acest context. Politicile îmbunătățite în ceea ce privește piața muncii, inclusiv uh, servicii mai performante, servicii de ocupare mai performante, trebuie să fie să beneficieze de investiții pentru a, i ajuta pe cei care își caută un loc de muncă să uh, găsească cât mai ușor. Evoluțiile eh, salariale recente eh, contribuie la creșterea sporită în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în Uniunea Europeană și au efect de contagiune. Acest lucru ar trebui să ne permită să analizăm modul în care unele probleme din, eh, stat, din un anumit stat membru îi afectează și pe vecini și sau pe parteneri. Uh, Situația trebuie să fie îmbunătățită în Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți coordonarea politicilor în ceea ce privește domeniul social și ocuparea forței de muncă. Unele recomandări se referă la sărăcie, mai ales sărăcia care afectează pe copii. Trebuie să facă mai multe efort pentru um, aceste rețele de siguranță sociale, pentru a combate sărăcia și pentru a îmbunătăți eficiența serviciilor uh, de um, alocații. Se oferă orientări în acest sens la Uh, uh, la capitolul cu titlul Investiții pentru copii. Unele state membre au uh, primit recomandări pentru minoritatea Rom- România, Bulgaria, Slovacia, Ungaria și Cehia, dat fiind că um, aceste grupuri dezavantajate și vulnerabile se confruntă cu probleme specifice în ceea ce privește integrarea socială. <coughs> Reformarea sistemului de sănătate pe termen lung este un alt subiect important care trebuie analizat. Aceste reforme sunt necesare pentru a ne asigura nu numai uh, stabilitatea financiară, cât și accesul adecvat la servicii și îmbunătățirea acoperirii acestor servicii în Europa în contextul populației uh, în curs de Uh, populației vârstnice. Trebuie să se pună mai mult accent pe prevenire și uh, pe uh, asistența pentru viață independentă. Vreau să vorbesc despre, despre sprijinul financiar pe care îl oferă bugetul Uniunii Europene pentru, pentru, aceste, pentru aceste măsuri despre care v-am vorbit aici. Fondul Social European, după cum știți, joacă un rol foarte important aici în ceea ce privește asistența acordată pentru um, aplicarea acestor reforme, precum și inițiativa Garantarea Tineretului pentru, uh, pentru a se aplica această garanție pentru tineri. Um, orientările la nivelul politicilor pentru, și în ceea ce privește semestrul european pentru 2013 vor ajuta statele membre să aplice aceste reforme care sunt necesare pentru a oferi un sprijin social uh, sprijinul social de care este nevoie. Și uh, vorbesc despre acest, sentiment, despre, despre acest instrument social uh, FSE și despre uh, garanția pentru tineri, care sunt foarte importante în contextul în care negocierile privind CFM sunt încă în desfășurare și, uh, bineînțeles, uh, se continuă dezbaterile privind uh, um, chestiuni cruciale la Parlament, bineînțeles, și între statele membre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la prima rândă de intervenții din sală. Aveți trei minute din partea raportorilor de la ECON pentru semestrul european și de la ocupare pentru uh, aviz și apoi comisia va răspunde timp de 5 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Ferreira. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor comisari, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cred că în acest moment uh, putem să facem un bilanț a rezultatelor politicilor pe care le-am desfășurat până acum. Iar uh, în acest context mă bucur că se fac recomandări astăzi în ceea ce privește dezechilibrele din zona euro, fiindcă uh, Cred uh, că um, acesta trebuie să fie rezultatul procesului de analiză a dezechilibrelor excesive uh, și uh, extinderea termenelor în ceea ce privește atingerea obiectivelor de reducere a deficitului și a datoriei externe. Aș dori să ridic unele întrebări în acest context. Deci. Recent, președintele Franței a vorbit cu oarecare distanță de recomandările făcute țării. Astăzi, Berlusconi a invitat foarte clar guvernul italian să nu respecte obiectivul de 3% a de deficit, fiindcă, așa cum s-a spus, Uniunea Europeană nu va da niciodată afară Uniunea Europeană din Uniune, deci nu se va întâmpla nimic dacă nu se respectă deficitul. Uh, în Spania există o înțelegere politică între principalele forțele, forțe politice din guvern și opoziție uh, care cer uh, o ușurare a măsurilor de austeritate. Vreau să vă întreb că um, ce se întâmplă în momentul în care criza atinge țările mai puternice, mai mari, se ușurează măsurile de austeritate și duritate se arată țărilor Portugaliei, Irlandei, Ciprului sau există o analiză globală în ceea ce privește calitatea programelor și abia acum se întrunesc condițiile pentru a, a ajusta lucrurile mai bine țintit, făcut mai bine pe măsură și cu mai multă atenție, cu mai multă atenție la aspectele economice. Ceea ce mă duce la a doua întrebare. Iată, se fac declarații din partea femeii cu privire la Grecia și în ceea ce privește Cipru, E foarte greu să știm cine, cine sunt responsabili de aceste măsuri și mă refer la câteva exemple aici. Cu pachetul celor două măsuri și cu, și cu un raționament mai stabil al acestei agende, nu ar fi momentul ca acum, la următorul Consiliu, Troica și să fie înlocuită de o metodă europeană de însoțire a acestor țări care să ducă la o europenizare a funcționării eh, mecanismului european de, de stabilitate ESM, eh, așa cum a spus eh, deja Comisia în trecut. Și încă o chestiune legată de această agendă. Aș, va exista o inițiativă privind grupul care se, se, care se ocupă de datoria suverană și de răscumpărarea acesteia taxa de răscumpărare sau uh, instrumentul de convergență și cooperare, când se vor uh, institui acesta sau un instrument care să poată fi folosit uh, la nivel preventiv Uh, pentru, pentru uh, deficitul ex, excedent, pentru a putea permite creștere economică în Europa, fiindcă altfel, fără creștere economică, nu vom putea combate șomajul în Europa. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Eliza. Uh, da, îmi închipui că nu e ușor să respectăm timpul de vorbire, mai ales pentru raportor, dar nu putem să ne permitem să depășim timpul Veronica. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și domnilor comisari pentru pentru prezență. Este foarte important acum să putem să uh, să avem politici economice eficiente dacă dorim să ieșim din criză. O să încerc să-mi respect timpul de vorbire. Raportul pe care l-am aprobat în Parlamentul European privind ocuparea forței de muncă se concentrează pe mai multe aspecte cheie care trebuie să fie transpuse în recomandările pe țară în primul rând este vorba despre faptul că s-a spus că trebuie să se îmbunătățească aplicarea măsurilor necesare pentru a ne apropia de obiectivele strategiei 2020, mai ales în ceea ce privește ocuparea și reducerea sărăciei. O altă chestiune la care s-a referit și com domnul comisar Ren, dar pe care, asupra căreia nu voi zăbovi, sunt sigur că toată lumea este de acord cu acest lucru, este vorba de faptul că trebuie să găsim un echilibru între consolidarea bugetară și politicile sociale. Aceasta trebuie să fie și rămâne în continuare o prioritate. Aici nu sunt de acord cu uh, colega mea uh, de la grupul socialist, uh, Acordul care a fost semnat între Partidul Popular uh, Socialist și Partidul Popular nu se referă la un abandon al măsurilor de austeritate, ci o modalitate de a putea să se ajungă la acorduri privind ocuparea forței de muncă. Apoi, în ceea ce privește crearea locurilor de muncă, locuri de muncă de calitate, uh, țări, cum este țara mea, trebuie să fie o prioritate. Trebuie să intensificăm măsurile privind piața muncii, cum ar fi serviciile de informare și de ocupare, pentru a putea um, consolida accesul la locuri de muncă și pentru a evita uh, uh abandonarea prematură a locului de muncă. Trebuie să ne lesnim lucrurile și pentru IMM-uri, permițându-le să primească finanțare mai ușor și să-și, să, -și, să -și extindă sfera de activitate. În final, aș dori să adresez câteva întrebări, domnilor comisari. De mult timp se vorbește despre această garanție pentru tineri, dar uh, până la urmă bugetul alocat va ne, depinde de negocierile cadrului financiar multianual. Credeți că statele membre ar putea să folosească bugetul alocat uh, mai bine în următorii ani? Asta ar fi foarte important. În al doilea rând, care este situația reprogramării și refolosirii celor 16 uh, miliarde în fondul de coeziune pentru ocuparea forței de muncă. Apoi, în ceea ce este fragmentarea pieței muncii, care afectează, bineînțeles, ocuparea, vom uh, reuși să avem o uniune care să permită IMM-urilor să primească finanțare cu aceleași costuri, indiferent de țara de origine. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul Comisiei, 5 minute fiecare. Thank you. Sharon. Mulțumesc, Sharon, și mulțumesc ambilor raportori pentru comentarii și întrebări. Referindu-mă la ce spunea doamna Ferreira în legătură cu unele declarații făcute de liderii politici din statele membre, cred că se poate spune că reformarea Europei e o sarcină foarte dificilă din punct de vedere politic și dezbaterea politică în multe state membre, inclusiv cele la care v-ați referit, indică acest lucru și arată și provocările și greutățile economice și politice cu care ne confruntăm în Europa. Recomandările noastre se bazează pe analiză economică și Vrem să susținem uh, statele membre uh, sub forma unui parteneriat, astfel încât uh, țările să se reformeze și să poată elibera potențialul creșterii economice și al creierii de locuri de muncă. Și sunt nerăbdător să văd că și Consiliul va susține recomandările pe care le face Comisia pentru toate cele 27 state membre, inclusiv pentru cele la care v-ați referit în uh, intervențiile dumneavoastră. Și asta mă duce la întrebarea referitoare la uh, relația dintre statele mari și cele mici. Dăm foarte multă atenție și punem foarte mult accent pe tratamentul egal aplicat statelor membre. Și aici vreau să mă refer, de exemplu, la cazul Franței, care adesea este invocat. Am recomandat o extindere de 2 ani în loc de 1 an pentru Franța în ce privește perioada de consolidare a finanțelor publice. Într-adevăr, pentru că analiza noastră economică a arătat că a, această soluție este una mai bună pentru Franța și pentru zona euro. Franța inițial trebuia să-și reducă deficitul la sub 3% anul viitor și să aibă o poziție echilibrată bugetară în termeni structurali nu mai târziu de 2016. Comisia consideră că aceste obiective sunt supraoptimiste și că evoluția prevăzută de autorități nu este în coerență și în concordanță cu corecțiile prevăzute pentru anul viitor. Dacă nu se iau niște măsuri suplimentare pentru a compensa acest, uh, aceste scenarii macroeconomice, atunci uh, ținta nu va fi atinsă. Efortul suplimentar care va fi necesar pentru a aduce deficitul la sub 3% din PIB și impactul pe care această consolidare fiscală și bugetară o vor avea asupra creșterii economice pe termen scurt, au determinat Comisia, pe baza analizei noastre economice, evident, să propună o extindere de 2 ani uh, a perioadei în care Franța trebuie să-și corecteze deficitul excesiv, deci până în 2015. Mi se pare extrem de important ca Franța să folosească acest uh, interval pentru a îndeplini reforme structurale pe piața muncii și în sistemul uh, pensiilor, pentru a face mai competitivă economia franceză și pentru a crea mai multe locuri de muncă. M-ați întrebat în legătură cu funcționarea troică și cu perspectivele europenizării acțiunilor de stabilizare. Poate vă amintiți că deciziile de a crea această troică de Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Femei. Decizia așadar a fost luată de uh, statele membre din zona euro în iarna primăvara lui 2010 și multe state membre au insistat ca și femeiul să fie implicat și funcționăm pe baza acestui mandat în cadrul uh, programelor actuale. Sunt nerăbdător să discutăm uh, cea mai optimă modalitate de a continua acest, uh, aceste acțiuni, aceste acțiuni în cadrul uh, consolidării economice și monetare europene și modalitățile prin care să ne consolidăm cel mai bine acțiunile de stabilizare atunci când o țară se află în fața unor dificultăți insurmontabile din punct de vedere financiar. Sigur, uh, îmi despășesc un pic limita de timp, dar trebuie să mai spun că grupul de experți privind emiterea de datorie europeană parțială, acel fond de recuperare europeană al datoriilor. Deci grupul de experți care examinează această idee uh, este pe cale să se întrunească, să-și completeze componența și sper că în următoarele două săptămâni o să reușim să prezentăm acest grup și acesta să poată chiar să înceapă să funcționeze înainte de vacanța de vară. domnul Laszlo Andor. În ce privește garanțiile și inițiativele legate de garanția pentru tineri și pentru lupta împotriva șomajului la întâlnirea tinerilor, pot să vă spun că ați uh, văzut că în Paris a început un adevărat roadshow la nivel înalt în Paris care a continuat la Roma și după aceea va fi la Madrid și la Berlin pe 3 iulie. Deci foarte mulți oameni sunt uh, preocupați de consecințele crizei și în special de șomajul tinerilor și Uneori ar trebui să ne facem griji că are copilul prea multe moașe, cum se spune. Și, uh, S-au exprimat evident preocupări în legătură cu șomajul în rândul tinerilor și e foarte important ca deciziile bugetare să fie consecvente și să fie în concordanță cu acest nou entuziasm. Vedem însă unele decizii de deficite foarte În februarie, Consiliul a propus 6 miliarde de euro și acum există o tendință spre un consens ca aceste 6 uh, miliarde să fie dedicate primilor 2 ani, să fie cheltuite în primii 2 ani din următoarea perioadă bugetară. Mai sunt unele chestiuni tehnice, dar din punct de vedere politic și economic, cred că are sens această idee și aceste 6 miliarde ar trebui văzute ca o sumă suplimentară. Uneori uh, se interpretează greșit că acesta ar fi singurul buget care să susțină garanția pentru tineri și inițiativele de angajare a tinerilor. Ar trebui să fie foarte clar că majoritatea resurselor, cel puțin la nivel uh, european, vor continua să vină din Fondul Social European, însă este inevitabil ca ESF-ul să dea cele mai bune resurse. Noul instrument de 6 miliarde este doar o sumă suplimentară acolo unde, anim, uh, unde uh, șomajul tinerilor e peste 25%. În majoritatea țărilor au început deja pregătirile după ce Consiliul uh, și-a dat acordul în februarie, pregătiri foarte practice și în țări în care șomajul tinerilor este foarte ridicat, asta incluzând Spania, evident. Uh, majoritatea întrebărilor legate de vizibilitatea reală a garanției pentru tineri au legătură cu Spania și Grecia, dar cred că dacă pachetul financiar este alocat într-un mod care să includă resurse pentru, din Fondul Social European și de resurse la nivel național, atunci va fi posibil să introducem treptat aceste măsuri care să ducă până la urmă la, un real, la o reală garanție pentru tineri. Autoritățile lucrează asupra acestei chestiuni și, după cum am discutat în Spania, uh, la Madrid în mai, o să mă duc și să discut și în Atena uh, luna viitoare, săptămâna viitoare, mă scuzați. Pe baza alocărilor existente din perioada financiară curentă, uh, de aproximativ 16 miliarde de euro, acesta uh, ajută cam jumătate de milion de tineri din 8 state membre, unde șomajul în rândul tinerilor a fost cel mai ridicat. Ideea este că acesta trebuie să fie comparat cu cifra de aproximativ 5,5 milioane de tineri șomeri din Uniunea Europeană și cu faptul că între timp recesiunea a continuat și mulți alți oameni au devenit șomeri între timp. Așadar, efectul net este prea puțin vizibil și asta sigur este un uh, avertisment. Dacă recesiunea continuă în țările din Sud, atunci și garanția pentru tineri uh, va fi dificil de implementat și va fi dificil să obțină rezultate vizibile prin intermediul acestor uh, scheme. De aceea e important ca Uh, măsuri suplimentare și complementare în același timp trebuie să fie luate pentru a stimula angajarea economică și, stim- și dezvoltarea economică în general. Doamna președinte, mulțumesc. Acum trecem la a doua rundă de întrebări. Acum veți avea două minute fiecare pentru a pune întrebări. Pablo Zelba, Pitican, Sergio Gutierrez Prieto, Nils și Maria Cornelsen. Așadar, Pablo, mai întâi ai cuvântul. Presidenta, una de las prioridades que se incluían... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Una dintre prioritățile incluse în uh, studiul nostru privind creșterea era uh, să se refacă uh, fluxul de împrumuturi normal către economie, un, un nivel normal de creditare în economie. Colega Lope Fontane a spus că acest lucru este esențial, este crucial să finanțăm IMM-urile și nu în funcție de localizarea lor, ci în funcție de situația lor. În anul 2012, în raportul privind creșterea anuală, pe 2012, această chestiune a fost marcată ca prioritară și, din păcate, situația n-a încetat să se înrăutățească, în special în țările din sudul Europei, Spania și Italia în aceste țări, IMM-urile trebuie să plătească cu 70% mai mult pentru a se finanța decât în alte țări. În Spania, creditul s-a redus cu mai mult de 23% creditul pentru IMM-uri. Și fără acestea nu va exista refacere economică, iar soluția la această problemă este evident la nivel european. Avem nevoie de un uh, supraveghetor unic care să înceapă să deblocheze piețele financiare și să lase creditul să ajungă acolo unde e nevoie de el. Așadar, domnul comisar, ce se mai poate face, ce se poate face în plus pentru a îmbunătăți situația și pentru a nu mai lăsa să se deterioreze? Aceasta a fost o prioritate din 2012 deja. Și apoi, domnule comisar Andor, vreau să vă spun că prioritatea mea este să lupt cu șomajul special cu șomajul tinerilor în Europa. Și asta și prioritatea noastră și vă felicit pentru entuziasmul noastră, dar cred că trebuie să încetăm să ne mai uităm la strategii pe termen lung și să încercăm efectiv să rezolvăm această problemă presantă și din moment ce suntem de acord și niciodată nu obosim să spunem că vrem mai multă Europa, aș vrea să aflu de la noastră, domnule comisar, cum vedeți în viitor ideea unei mutualizări parțiale a sistemului de asigurare de șomaj. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Sergio. Sí, gracias, presidenta. Señor Ren. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați uh, domn comisar, suntem tare parte de recomandările dumneavoastră. Nu doar din punct de vedere uh, geografic că ne aflăm aici în, în, în sala aceasta, ci din toate punctele de vedere. În urmă cu vreo câteva luni am avut o întâlnire în care discutam despre raportul de creștere și vreau să aflăm, sau socialiștii vreau să afle care sunt efectele politicii de austeritate asupra condițiilor de viață ale cetățenilor. S-au negat atunci efectele negative ale acestei uh, politici de austeritate, dar între timp, uh, iată că uh, tot ceea ce spuneam noi pe vremea aceea este confirmat de realitate și dumneavoastră, în ciuda tuturor evidențelor, tuturor uh, dovezilor, continuați să țineți cu dinții de această politică de austeritate care, iată, are efecte negative. E clar că avem nevoie de o schimbare radicală a strategiei dacă e ca Europa să iasă din criză. Nu avem nevoie doar de modificări cos- cosmetice, ci de mult mai mult de atât. Am și eu câteva întrebări. Și anume, care este justificarea faptului că Iată, doriți să scădeți uh, deficitul, deficitele cu de două, trei ori mai mult decât era stabilit în uh, pactul de stabilitate. Dacă e să lucrăm în acest uh, calendar propus de dumneavoastră, e clar că nu vom reuși niciodată să atingem ambițiile stabilite tot de dumneavoastră, în ciuda prelungirilor, prelungirii perioadelor de convergență. Și dumneavoastră uitați pur și simplu că există o serie de persoane care vor uh, fi excluse din, uh, de la beneficiile asigurărilor sociale tocmai din cauza recomandărilor dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cei care solicitați unor state, precum Germania, scăderea contribuțiilor la asigurărilor, uh, asigurările sociale. Deci, iată, nu e evident că politicile europene ar trebui să, ia o, să aibă o altă față. Nu vă dați seama că politicile Comisiei Europene sunt absolut iraționale. Doamna președintă, întrerup. Îmi pare rău, trebuie să vă opresc. V-ați depășit mult, uh, cu mult timpul acordat. Eu înțeleg că uh, aveți multe de spus, dar uh, sunt și alți colegi ai noastre care doresc să, să ia cuvântul. Urmează Nils Torvalds. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu-mi place cum uh, funcționează sau cum decurg dezbaterile la Comisia Econ. E ca și cum uh, Oli Ren ar fi fost în uh, fruntea guvernelor din Spania, Portugalia și Grecia în ultimii 15 ani, dar cu siguranță lucrurile nu stau așa. Să trec la întrebările concrete. Vorbeați despre analize economice, însă în momentul în care vă uitați la ce se întâmplă, întâmplă în, uh, în realitate sau dacă urmăriți dezbaterile uh, academice, vă dați seama că această teorie începe să nu mai fie sprijinită la, de la fel de mulți oameni ca în trecut. Uh, ne uităm, să ne uităm doar la curba Philips, spre exemplu. Și această curbă ne arată cât se poate de clar că analiza economică devine din ce în ce mai fragmentată, se bazează pe încercări oarbe, încercări oarbe care uh, dau deseori greși. Greș. Și dacă ne uităm la dezbaterile provocate de documente care s-au uh, Uh, au ajuns la pie, uh, presă de la uh, femei, etc., ne dăm seama că, iată, analizele economice nu sunt neapărat cele mai bune în momentul de față și vreau să vă întreb în ce măsură lucrul acesta vă afectează activitățile. Doamna Cornelison. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc comisarilor pentru prezență. Dați-mi voie să vă întreb care sunt pașii înainte făcuți în sensul întăririi pilonului social al Uniunii Economice și Monetare. În aprilie, domnul uh, Ren spunea că procedura de, de deficit excesiv și uh, procedura tabelurile, tabelurilor ar putea fi folosită pentru întărirea acestui pilon. Bine, propunerile mi s-au părut uh, logice, mi s-au părut bune, dar vreau să vă întreb cum vă veți asigura că dezechilibrele sociale, precum șomajul excesiv în rândul tinerilor sau inegalitățile, nu vor fi lăsate la o parte în timpul implementării reformelor la nivel uh, național, dar uh, nu vor fi lăsate la o parte nici din recomandările adresate de comisie diferitelor state. Oare când vom avea propuneri în acest sens? Uh, le vom avea oare înainte de următorul ciclu al semestrului european? Și vreau să vă mai pun o întrebare legată de implicarea societății civile. Trebuie să recunoașteți că în ultimii ani susținerea opiniei publice pentru guvernanța europeană economică nu s-a prea îmbunătățit și există tale multe îngrijorări legate de procesul democratic. Societatea civilă se plânge în momentul de față că vocea sa nu este prea ascultată de către decidenții europeni. Vreți accesul la dez- dezbateri, doriți să-i ajutați să se implice în discuții? Mulțumesc! Oli, ai cuvântul. 5 minute la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Încep cu o întrebare foarte importantă pusă de domnul Zalba, cea referitoare la uh, reechilibrarea nivelului de credite oferite economiilor. Uh, sunt de acord că fragmentarea care caracterizează în momentul de față, din acest punct de vedere, economia europeană, reprezintă o mare problemă, un mare obstacol în calea creșterii economice europene. Reprezintă un mare impediment, în special pentru IMM-urile din Italia, spre exemplu, sau Spania. Și tocmai de aceea trebuie să creăm o uniune bancară în adevăratul sens al cuvântului și de, tocmai de aceea trebuie să luăm măsuri uh, legislative uh, concrete care să nu mai facă posibilă pe viitor apariția unor asemenea uh, obstacole în calea dezvoltării economiei europene. Dar, mai întâi de toate, trebuie să curățăm bilanțurile băncilor, asta pentru a reclădi încrederea. Și tocmai de aceea, iată, este foarte importantă evaluarea activelor băncilor din zona euro. Această analiză va fi uh, făcută de către Banca Centrală Europeană și de, banca, de Autoritatea Europeană Bancară. E vorba de acele stres testuri care sunt uh, făcute de către EBA. E important ca instituțiile europene să facă tot ce le, ce le stă în putință pentru a elimina problema legată de finanțarea uh, IMM-urilor. Și tocmai de aceea Comisia Europeană a colaborat cu BCE și uh, cu uh, EBA pentru a crea o schemă și cu Banca Europeană de Investiții, îmi cer scuze, pentru a crea o schemă de oferire de Uh, împrumuturi sau de facilitare a împrumuturilor alocate uh, IMM-urilor. Vom încerca să sporim dimensiunea acestei scheme de împrumuturi pentru ca ea să aibă într-adevăr un impact asupra economiei europene. În momentul de față finalizăm o propunere, un raport la nivelul Comisiei pe această temă. Uh, colaborăm, bineînțeles, cu BEI și cu BCE și sperăm din tot sufletul că această schemă, această inițiativă se va cristaliza înainte de uh, reuniunea de săptămâna viitoare a Consiliului European. Și mai apoi e important ca Consiliul European să sprijine uh, cu vigoare această propunere a noastră uh, fără sprijinul Consiliului, bineînțeles că nu vom putea pune în aplicare nimic și nu vom putea facilita accesul la credite a IMM-urilor din Europa. Domnul Gutierrez se referea la recomandările mele și ale colegului Andor. E bine, aceste recomandări pe țară au fost prezentate și adoptate pe data de 29 mai. Sunt uh, nu recomandările noastre, ci sunt recomandările Uniunii uh, Comisiei Europene. Au fost uh, făcute pornindu-se de la unanimitate. Au fost formulate prin cooperarea strânsă între diferiții comisari. Eu nu pot decât să sprijin recomandările în domeniul ocupării pregătite de către colegul Andor și bineînțeles că mă aștept ca domnia sa și ceilalți colegi să sprijine la rândul lor recomandările făcute de mine în sensul uh, reformelor structurale, etc. S-a mai făcut o referire la analiza, analizele economice și la teoriile economice. E drept, acest domeniu este cam fragmentat în momentul de față. Comisia Europeană, bineînțeles, nu se bazează pe un singur uh, studiu sau pe o singură analiză sau pe o singură doctrină. Noi uh, acumulăm date din diferite studii. și voi continua să elaborez acest răspuns la următoarea rundă de răspunsuri, pentru că mi se pare că răspunsul, um, că timpul care mi-a fost acordat deja s-a, scurt, s-a scurs. Acum, în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, s-a pus o întrebare care, ne, care uh, viza, practic, garanțiile pe care le avem uh, în viitor că astfel de probleme nu vor mai apărea în urma uh, diferitelor contexte economice. Deci cum ne putem noi asigura că reformele actuale vor fi uh, de durată? Ne putem putem încerca uh, să facem în așa fel încât garanția acordată tinerilor și inițiativa privind uh, ocuparea în rândul tinerilor vor reuși să îmbunătățească potențialul în general, vor reuși să îmbunătățească piața muncii, ori vor transforma în ceva mai, într-o piață mai, uh, mai solidă, mai rezistentă și ne dorim o astfel de piață a muncii atât în Spania cât și în alte state membre. Da, bineînțeles că pentru ca piața forței de muncă să fie într-adevăr solidă, trebuie să ne ocupăm de diferitele probleme existente în diferitele state. Se pune problema contractelor, bineînțeles, se pune problema fragmentării, etc. Însă, experiențele din ultimii ani ne arată cât se poate de clar că periferia Uniunii Europene este prea expusă bulelor. Bule care se formează în uh, perioada roz din punct de vedere economic uh, și uh, care duc la apariția unor crize. Deci, Iată, acest dezechilibru trebuie să fie, bineînțeles, tratat de noi, trebuie să fie înțeles de către noi și tocmai de aceea, iată, Comisia, dar și alte instituții europene încearcă acum să promoveze această uniune monetară și economică, pentru că aceasta ar putea să, să rezolve unele dintre probleme. În ceea ce privește dimensiunea socială despre care vorbea doamna Cornelison, într-adevăr un aspect esențial care s-a pus în discuție și săptămâna trecută la Strasburg, în ceea ce privește calendarul, acesta trebuie să fie coordonat cu Consiliul European, pentru că ce ne-am dorit noi, noi ne-am dorit să ne pregătim pentru Consiliul European din iunie. Dacă ordinea de zi a acestei reuniuni din iunie se va schimba, și de altfel aflu deja că um, ordinea de zi a Consiliului EPSCO de săptămâna aceasta se schimbă. Deci dacă ordinea de zi a reuniunii din iunie se va schimba, bineînțeles că vom încerca să ne adaptăm acestor modificări. Însă e drept că și din punctul de vedere al pilonului social trebuie să ținem neapărat cont de fragmentarea existentă între diferitele state membre despre care vorbeau unii dintre colegii dumneavoastră. Deci, acum, deficitul uh, modelului actual de Uniune Monetară uh, Uh, trebuie să fie analizate și trebuie să fie um, eliminate pe viitor, dar pentru ca acest lucru să se întâmple e nevoie de acțiuni nu doar la nivel european, ci și la nivel național. Uh, Oli și cu mine sau uh, colaboratorii noștri încearcă deja să găsească o rezolvare la această problemă. De fapt, s-a, s-a uh, prefigurat o, o soluție a, în blueprintul pe care l-am comunicat anul trecut. Deci e clar că avem nevoie de discuții pe tema aceasta și, și asta cât mai curând cu putință. Se va purta, de fapt, o discuție chiar săptămâna viitoare sau, dacă nu mă înșel, pe tema aceasta în Consiliu, în Parlament. Acum îi dau cuvântul lui Pervanș. Cher coleg, Mulțumesc. O să avem acum al treilea, a treia rundă de eh, intervenții, domnul Epping, domnul Tusas, de la Comisia pentru Ocupare. Din partea ECR. Am înțeles că asta agitat lucrurile în sală. Deci Econ, uh, Epping, după aia de la ocupare Tusas, după, aia, după aceea Sven Giegold și Moran Chartier. Domnul Epping de la Econ, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. V-am uh, iertat. Vreau să întreb uh, pe domnul Andorf ceva în legătură cu interviul său dintr-o publicație germană din aprilie 29 aprilie. Am citit interviul în uh, germană și o să-i adresez uh, această întrebare în germană, deci. Ideea de a introduce salarii inim, minime și așa mai departe. În uh, acest interviu vorbiți în numele Colegiului Comisarilor. Aceasta este poziția oficială a Colegiului Comisarilor. Dacă așa este, uh, atunci, domnule comisar Ren, de ce nu a fost inclus în uh, recomandările uh, pe țară pentru Germania? Fiindcă se cască o propastie între aceste uh, afirmații și realitate, vreau să știu care este poziția comisiei privind acest aspect. Și vreau să știu dacă domnul comisar Andorf a, a vorbit în numele comisiei. Mulțumesc. Domnul Tusas de la Comisia pentru Ocupare. Mulțumesc. Disciplina fiscală nu înseamnă schimbarea uh, politicii Uniunii Europene. Restricțiile capitaliste reprezintă prioritatea Uniunii Europene, dar și a guvernelor uh, din statele membre pentru a pentru a spori profit, profitul monopol, monopolurilor. Sărăcia, greutăți, negocieri colective, sănătatea publică, educația, sistemul de alocații sociale, toate am avut de suferit recapitalizarea băncilor, care face parte din toate pachetele economice de guvernanță economică, prin uh, semestrul european uh, de sprijin, prin Uniunea Bancară, se, face, uh, se fac eforturi pentru a pentru ca cetățenii să fie cei care scot bani din buzunar pentru a salva băncile. Celor mai săraci, iată, li se iau economiile făcute de o viață fiindcă sunt vremuri de restriște. Austeritatea și politicile și um, autoritarismul sunt revers, sunt uh, două fețe ale aceleiași monede. În uh, discuțiile recente ale guvernului din Grecia s-a vorbit despre, în, despre închiderea posturilor de televiziune și despre concedierea a 256 de persoane, 2560 de persoane. Acestea sunt standardele de lucru uh, pieței muncii în Uniunea Europeană? Vreau să vă întreb, domnule comisar. Din partea Econ, domnul Gigold, după aceea de la Comisia pentru Ocupare, doamna Moran Chartier. Sven Gigold. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva întrebări pe scurt. În primul rând, evaluarea recomandărilor Um, din 2012. Din păcate, pachetul oferit de comisie nu a uh, publicat o revizuire ușor accesibilă în ceea ce privește care sunt țările care și-au aplicat uh, recomandările uh, de anul trecut și care nu. Iată de ce a trebuit să facă serviciile Parlamentului European acest lucru. 140 de recomandări din 140 Uh, făcute anul trecut, doar 17 au fost aplicate pe deplin de statele membre. Vreau să vă întreb de ce nu a existat uh, un document de uh, revizuire ușor accesibil și vreau să vă întreb dacă ați putea să ne ajutați să elaborăm un astfel de de, de document pe viitor pentru a se putea monitoriza recomandările. Apoi, trebuie să se atingă obiectivele UE 2020, printre alte obiective, asta pentru semestrul european. Dar documentul Comisiei nu face o legătură clară între realizările uh, țărilor respective, între cele șapte obiective cheie și recomandările, proiectul de recomandare a Comisiei. Serviciile PE au analizat aceste recomandări și au descoperit că există un dezechilibru în recomandări. 22 de țări au uh, primit recomandări legate de ocuparea forței de muncă, dar numai 9 se refereau la inovare, numai 8 la sărăcie și numai două privind uh, regenerabile și emisiile de dioxid de carbon. Ați putea să ne spuneți mai mult uh, de, despre aceste dezechilibre și despre motivul pentru care nu au fost subliniate uh, investițiile pentru, pentru măsuri de mediu, chiar dacă este o ocazie de a se crea locuri de muncă aici. Aș vrea să știu și când va publica Comisia comunicarea privind dimensiunea socială înainte de summitul din luna iunie? Sunt curios. Mulțumesc. Bănuiesc că aceste întrebări sunt adresate ambilor comisari? Da. Mm. Ultima este mai degrabă pentru domnea Andorf. Eu aș vrea să ascult răspunsul ambilor comisari la aceste întrebări. Elisabeth Mohan Chartier, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnilor comisari, vă mulțumesc pentru prezență. Ca raportor pe, permanent pentru Fondul Social European, am uh, înțeles că mobilizați foarte mult eh, privind șomajul în rândul tinerilor. Vreau să vă adresez o întrebare, deci, cu privire la garanția pentru tineret. În primul rând, la ora actuală, Dat fiind numărul de tineri șomeri în toată Europa, chiar dacă există inegalități între țări, bineînțeles, vreau să vă întreb dacă vă gândiți la posibilitatea uh, de a de a ridica vârsta pentru tinerii eh, care pot beneficia de această garanție la 30 de ani, fiindcă acum eh, limita este de 25 de ani, ce înseamnă că nu sunt eh, atinși decât jumătate din tinerii șomeri. Dacă se ridică limita de vârstă la 30 de ani, ar, ar fi mai bine, fiindcă altfel există un număr foarte mare de tineri care nu ar beneficia de pe aceste politici. În momentul în care vrem să uh, combatem șomajul și criza economică pe care o știm cu toții, FSE-ul, Fondul Social European, uh, ați uh, adăugat garantarea pentru tineret, lupta împotriva mm, sărăciei, um, ocuparea um, persoanelor adulte și vreau să vă întreb cum putem să include toate acestea în FSE? toate politicile pe care vreți să le aplicați dumneavoastră, dacă, dacă dorim eficiență, atunci trebuie să garantăm uh, în uh, fondul de coeziune o finanțare suficientă pentru Fondul Social European. 25% procentul pe care l-am uh, uh, prevăzut noi trebuie uh, trebuie să fie menținut și să nu se reducă la 21-22% cum se face propunerea la ora actuală. Nu se poate așa ceva. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul uh, domnului comisar Andor. Vreau să urez bun venit grupului meu de vizitatori, uh, un grup care se, o, care se ocupă de conformitatea grupului masiv, că este vorba de asigurările mutuale și uh, care au fost formate de Institutul European Jacques Delors. Domnule comisar, aveți cuvântul timp de 5 minute. Mulțumesc, uh, urez și eu bun venit vizitatorilor. Stimați uh, membri, miercuri uh, Comisia va adopta o comunicare privind uh, ocuparea tinerilor. Acolo veți primi mai multe informații decât aș putea să vă dau eu acum în cadrul acestor discuții. În ceea ce privește întrebarea de adresată doamna Moran Chartier cu privire la diferența între procentul, între, mă scuzați, vârsta de 25 și 30 de ani uh, și uh, dorința de a se face mai multe, și, mai multe pentru tinerii cu vârste de peste 25 de ani, eu unul uh, cred că ar trebui să ne să ne concentrăm pe aplicarea garanției pentru, cu limita de vârstă 25 de ani, fiindcă deja sarcina este mare, necesită foarte multe resurse și foarte multe reforme în unele state membre se concentrează foarte multe eforturi ale serviciilor publice de ocupare și uh, a tuturor partenerilor sociali care trebuie să-și aducă contribuția, iar dacă lucrurile merg bine, bineînțeles, nu mă opun uh, uh ridicării limitei de vârstă la 30 de ani, dar la ora actuală trebuie să ne concentrăm asupra planului inițial care a fost deja adoptat la nivel ministerial și care uh, ar trebui să să reprezinte un element pozitiv în state membre, printre care și statele membre care, uh, Franța, care o duc mai bine și care au mai multă, uh, mai multă sferă de mișcare, se uh, vor introduce și proiecte pilot. Cred că așa se va întâmpla în Franța. Această comunicare va fi publicată această în săptămâna aceasta și sunt sigur că uh, dar uh, comunicarea privind dimensiunea socială va fi publicată abia mai târziu, nu săptămâna aceasta. Președintele este cel care hotărăște când va fi introdusă pe ordinea de zi uh, acest, sub, acest subiect. Mm, atât vă pot spune pentru a adăuga celor spuse anterior. În ceea ce privește salariul minim în, în Germania și publicația respectivă, uh, citatul a fost în germană, nu l-am înțeles, din păcate. Dar um, pot să vă spun că politicile pe care, despre care am vorbit pentru această publicație și și nu numai pentru această publicație, se bazează pe pachetul de ocupare. Și semestrul anterior și actual se subliniază importanța salariului, salariului minim din motive de concurență de uh, combaterea sărăciei uh, în câmpul muncii. Ceea ce a fost discutat de mai multe ori cu guvernul uh, german, cu von der Leyen și am avut un, am ajuns la un acord uh, privind acest lucru, fiindcă se împărtășa părerea că salariile ar trebui să fie armonizate productivității din Uniunea Europeană. Uh, este foarte important ca în țările unde lucrurile au rămas în urmă, nu numai în ultimii ani, ci și pe perioade de, 10, de peste 10 ani, din păcate această situație accentuează dezechilibrele cu care ne confruntăm, s-a considerat că trebuie să se facă mai mult în acest domeniu, ceea ce reprezintă un element foarte important pentru țările respective, dar și în ceea ce privește cererea agregată la nivel de general, general în Uniunea Europeană. Iar același lucru a fost uh, afirmat de președintele Barroso în momentul în care a prezentat recomandările specifice la sfârșitul lunii mai. De ce nu avem, de ce nu avem mai, mai multe obiective privind mediul înconjurător? Uh, sunt de acord că ar fi important, da, încercăm să integrăm cât mai multe obiective la nivelul perioadei pregătitoare cei eh, care eh, sunt membri ai grupului principal încearcă să eh, își extind activitatea și acolo am colaborat și cu domnul Potocnic, doamna Heidegger, în ceea ce privește mediul conjurător și durabilitatea și în ceea ce privește planul de acțiune privind locurile de muncă ecologice, verzi, am, am cercetat elementele ce trebuie integrate în acest proces, dar uh, și s-a luat notă de aceste uh, uh, de aceste probleme, de aceste deficite. Vom vedea cum vom putea promova locurile de muncă verzi în următoarele pe viitor. Iar uh, exact uh, plan de acțiune care a uh, fost inclus în planul de acțiune s-au, s-au luat deja măsuri. În ceea ce privește locurile de muncă din domeniul informatic, dar vom vedea în următoarea comunicare a Comisiei. Mulțumesc, domnul Ren, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi, în ceea ce privește uh, întrebarea pe care mi-a fost adresată mie personal, dat fiindcă uh, s-a, s-a, s-a explicat deja afirmația făcută foarte clar. Uh, nu vreau să comentez comentariile făcute. Recomandările specifice Eh, le găsiți clar în eh, documentele adoptate de comisie pe 29 mai. Și îl puteți consulta, bineînțeles, acest document va eh, sta la baza activității Parlamentului și Consiliului, care va duce la recomandările Consiliului în acest domeniu. Apoi, în ceea ce privește întrebarea de domnului Tuscas cu privire la situația actuală privind ERT. Vă, mm, vă spun acum ce am spus și în spunea trecută în Parlamentul European. Uh, decizia autorităților uh, elene de a închide acest post de televiziune uh, sunt luate, a fost luată în încercarea de modernizare a economiei. Noi înțelegem problemele acestor uh, care a, problemele aduse de aceste concedieri a personalului angajaților acestui post de televiziune și încercăm să se desfășoare în uh, conformitate cu um, regulile și legislația privind concedierile. Comisia nu poate să nu poate să impună statelor membre modul în care dorește să organizeze serviciile de, de radio și televiziune naționale, dar noi încurajăm pluralismul mass media și calitatea mass mediei în uh, toate cazurile. Este important să găsim o soluție rezonabilă cât mai curând, fiindcă Grecia și Uniunea Europeană, bineînțeles că nu mai au nevoie de încă o criză politică. Întrebarea domnului Gigold pe trei uh, trei întrebări, de fapt. Mai din ceea ce privește cuantificarea aplicării recomandărilor pe țară. Apreciez foarte mult activitatea Parlamentului European și a secretariatului Comisiei Econ în această privință. În ceea ce privește cuantificarea aplicării recomandărilor. Dar vreau să spun că nu este o sarcină ușoară politicile fiscale sunt ușor de cuantificat eh, cu datele Eurostat, eh, cu previziunile economice. Dar reformele structurale pe piața muncii, de pildă, sunt mai eh, greu de, de cuantificat, sunt mai degrabă calitative. Deci trebuie să, să cooperăm pentru a ne îmbunătăți monitorizarea pentru a putea da uh, pentru a putea consilia mai bine statele membre în acest domeniu. De, dorim să ne îmbunătățim activitatea și să colaborăm mai bine cu Parlamentul European pentru a ne îmbunătăți uh, consilierea la nivel politic oferită statele, statelor membre. Apoi ați vorbit despre dezechilibrul uh, recomandărilor și la recomandările privind mediul înconjurător sau investițiile din acest domeniu. Investițiile um, referitoare la mediul înconjurător, bineînțeles, sunt foarte importante și acțiunile de aici sunt foarte importante, nu doar pe termen lung, ci pe termen scurt, fiindcă uh, se ajută economia europeană să se redreseze și să se întoarcă la, să revină la o situație de creștere. Astăzi m-am întâlnit uh, cu platforma privind eficiența energetică vă recomand să citiți documentul de politică pe care îl va adopta platforma în ceea ce privește oferirea de, de orientări politice pentru ca politicile noastre să fie mai eficiente din punct de vedere energetic. Un, o provocare pe termen scurt foarte importantă la nivel, uh, și la nivel economic pentru Europa. Apoi dimensiunea socială. Și s-a a răspuns deja colegul meu la această întrebare. Noi uh, cooperăm și sper că în curând vă vom uh, putea publica o, o comunicare privind dimensiunea socială a EMU. Mulțumesc. Ajungem la al patrulea, patra rundă de întrebări. Începem cu doamna Matias de la Econ, apoi Alejandro Sergas de la Ocupare. Mulțumesc, doamnă președinte. Domn, mulțumesc, domnilor comisare, pentru prezență. E limpede faptul că într-o perioadă în care încercăm să adoptăm recomandări pentru statele membre, uh, să facem uh, un bilanț al recomandărilor făcute anterior uh, și rezultatelor acestora. Iar aici trebuie să știm, în primul rând, dacă recomandările au fost aplicate sau nu în fiecare țară și, în al doilea rând, trebuie să știm dacă rezultatele prevăzute au fost obținute sau nu. Eu aș putea să vă dau mai multe exemple, dar vorbesc despre Portugalia. În ceea ce privește prima uh, chestiune, deplinirea recomandărilor, vreau să vă spun că, așa cum știm, recomandările specifice se referă uh, la un memorandum de înțelegere cu Troica. Acestea au fost uh, îndeplinite în totalitate. Avem deja șapte evaluări și, indiferent ce păcat avem noi, toate recomandările au fost uh, respectate. Ce aș vrea a doua chestiune, rezultatele prevăzute au fost obținute sau nu, aici există uh, o divergență. Uh, prognoza pentru 2013 din partea Troică uh, spune următoarele lucruri. În ceea ce vește PIB-ul, uh, vor uh, fi mai puțin, cu mai puțin de 9 miliarde de euro. Um, în ceea ce privește datoria, peste plus 7% și așa mai departe. Deci, Comisia uh, nu s-a înșelat uh, cu previziune, dar Troica s-a înșelat 100%. Dacă femeiul și-a recunoscut deja greșelile, greșelile, eu vreau să intre pe ambii comisari, dacă Comisia recunoaște, și recunoaște și ea greșelile. Eu nu înțeleg ce analiză economică face Comisia și ce, ce date are. Spune că uh, recomandările aceste recomandări vor, uh, vor uh, reduce efectele, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, ci s-a înșelat grosolan până acum Comisia. Mulțumesc, Alejandro Sărcas. Și apoi pentru Comisia Econ, doamna Fortman Col. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc celor doi comisari cred că este o bună idee să continuăm aceste dezbateri și să vedem cum sunt puse în practică aceste recomandări. Sunt același în fiecare an. Ritmul se schimbă puțin, dar în afară de asta sunt același practic. Mai multă austeritate, mai multe reforme structurale, mai multă consolidare fiscală. Și deși e vorba de o criză a cererii și o criză datorată lipsei de finanțare a IMM-urilor, se cer și mai multe tăieri fiscale și mai multă austeritate, mereu aceeași poveste. Dar important uh, pentru mine a fost să văd că orice s-ar întâmpla, o să cântați aceeași melodie pe un ritm diferit. Dar vreau să știu cine scrie melodia asta. Dumneavoastră ați spus că vine de la servicii, de la serviciile Comisiei și de la state și de la statele membre, așadar, de la uh, Banca Europeană. Dar întrebarea mea e, ascultați și ce spune Parlamentul? Sau mai degrabă să vă întreb, de ce nu ascultați Parlamentul? De ce nu ascultați oamenii? Nu e Uniunea Europeană un proiect democratic? E cineva care reprezintă mai bine poporul Europei decât acest Parlament? Acest Parlament v-a spus că trebuie să opriți această, această asimetrie, aceste divergențe economice între statele membre și politicile noastre nu fac decât să ducă și la și mai multe divergențe iar prăpastia dintre nord și sud e un dezastru. Spuneți că trebuie să rezolvăm problema pensiilor. Și acum vorbim de 67 de ani vârstă de pensionare în țara mea. Deci trebuie să existe echitate în pensii. Altminteri uh, se face foarte multă consolidare, cum se Uh, întâmplă în țara mea și te blochezi în consolidare fiscală. Sute de mii de angajați uh, sunt îngrijorați. Așadar, domnule Oliren, pe cine ascultați și de ce ascultați pe aceiași oameni mereu? Mulțumesc, doamna Corin Vortman-Col, spune președintele. Da, mulțumesc foarte mult. Ați pus mare accent pe reformele structurale pentru a realiza uh, relansarea economică și pentru a crea mai multe locuri de muncă. Și unii colegi au folosit femeiul în uh, citatelor, dar și femeiul subliniază nevoia de a continua reformele structurale și tăierile de cheltuieli, așa, dar asta arată că sunteți pe calea cea dreaptă și colegului Cerca și aș vrea să-i spun că în Grecia vârsta de pensionare e 67 dar în Franța încă e 60. Îmi pare rău. Deci există diferențe foarte mari între țări. Dar întrebarea mea este următoarea. Timp de trei ani am avut recomandări de țară macroeconomice de 2 ani, avem uh, implementat uh, pachetul de 6 legi, numitul 6-pack și suntem în primul an de implementare al pachetului 2-pack, pachetului de două legi. Uh, și dacă vă uitați, de exemplu, la Franța și la Olanda, cărora le-ați dat extindere a termenului limită pentru atingerea țintelor bugetare, dar recomandările privind reformele uh, economice sunt ambițioase, iar pentru Franța sunt și foarte precise, chiar foarte precise. Cum veți folosi instrumentele pe care le aveți acum disponibile, adică pachetul de șase legi și pachetul de două legi, pentru a încuraja implementarea acestor uh, măsuri? De exemplu, în toamnă, veți revizui, cred, uh, proiectele de buget ale țărilor. O să vă uitați doar la cifre sau să vă uitați și la calitatea măsurilor uh, luate? La ce ne putem aștepta de la dumneavoastră în uh, lunile următoare și în anul următor? Doamna președinte, mulțumesc, Regina Bastos și după aceea Ani Podimata. Mulțumesc. Salut pe cei doi comisari. Portugalia a făcut mari eforturi de ajustare economică și financiară și reforme structurale într-un context economic uh, foarte prost. Uh, Portugalia a încheiat un um, acord cu um, Comisia Europeană și BEI în ceea ce privește disponibilizarea de credite pentru um, companiile portugheze, fiindcă accesul de credit pentru IMM-uri este foarte important și costurile excesive a creditării reprezintă o povară pentru economia europeană, mai ales pentru Portugalia. În afară de măsurile menționate în acordul despre care v-am vorbit, care alte măsuri uh, propuneți dumneavoastră, domnule comisar Ren, pentru Portugalia? Uh, Domnule comisar Andor, Andor, vreau să vă spun că în Portugalia avem uh, uh, um, rata șomajului cele mai ridicate din Europa și uh, iată în acest context există garantarea pentru, garanția pentru tine, dar mai avem și alte instrumente cum ar fi uh, um, instrumente pentru combaterea uh, abandonului școlar. Vreau, aș vrea să știu pentru Portugalia în ceea ce privește uh, care, care sunt uh, măsurile specifice și răspunsurile oferite de Comisia Europeană? Podimata, două minute. Mulțumesc. Ani Podimata, două minute. Mulțumesc, Pervaș. Domnilor uh, comisari, am uh, o întrebare legată de excepțiile oferite țărilor care aplică programe de stabilitate Grecia, Irlanda, Portugalia și Cipru. Cu ceva timp în urmă v-am spus împreună cu doamna Feira că această excepție creează probleme. Probleme de legitimitate democratică și de eficiență, pentru că nu permit un schimb de opinii la nivel european privind impactul succeselor sau eșecurilor acestor programe și uh, al viitorilor măsuri uh, de corectare. V-am spus că asta creează un deficit democratic și deficitul democratic nu favorizează eforturile de reformă, mai degrabă le defavorizează. Și s-a spus în plenară care decizia guvernului grec și anume de a închide RT-ul, de fapt, n-a fost decizia guvernului. Guvernul e format din trei partide, nu dintr-unul singur. Și ați spus că susțineți eforturile de reformă în Grecia. Asta se poate interpreta în multe feluri. Așadar, pot să vă întreb, uh, poate Comisia Europeană să susțină decizii care încalcă reguli de bază ale operării democratice de dragul implementării scopurilor programului? Credeți că acest lucru crește eficiența acestor programe, uh, întărește eforturile de reformă sau din potrivă le subminează. Și dați-mi voie să repet, din moment ce dați atâta importanță tratamentului egal față de toate statele membre, vă întreb din nou, de ce refuzați să integrați aceste patru țări în procesul de recomandări specifice de țară ca să existe un dialog democratic legat de programele de ajustare cu participarea Parlamentului European de asemenea. Mulțumesc foarte mult. Pervaș Beres, mulțumesc. O să începem data aceasta cu domnul comisar Oli Ren. Mulțumesc pentru întrebări. Încep cu întrebarea doamnei Matias. Și aici, în ce privește Portug- Portugalia, la care v-ați referit. Portugalia este tratată diferit pentru că este o țară în, în program special cum este și Grecia sau Irlanda și este supusă unor uh, evaluări trimestriale menite să faciliteze evaluarea continuă a obiectivelor de program și, de asemenea, îmbunătățirile realizate în implementarea programelor. Deci aceste eh, analize trimestriale monitorizează implementarea programului pe de-o parte și în al doilea rând sunt un proces de învățare ad hoc și care ține seama de experiențele acumulate. Prin definiție e vorba de niște chestiuni mult mai specifice în ce privește uh, orientările politice mai degrabă decât eh, recomandările de țară. Uh, doamna Podimata s-a referit la a întrebat dacă aceste patru țări nu ar trebui să fie incluse în procesul mai larg al semestrului european și al uh, coordonărilor uh, de politici. Cred că e ceva la care trebuie să discu- pe care trebuie să discutăm. Pe de altă parte, n-aș spune că n-am avea un proces de responsabilitate puternică începe și aceste țări. Am tot discutat acest lucru în această comisie și v-am răspuns la întrebări uh, foarte frecvent de-a lungul anilor și foarte regulat în legătură cu politicile economice și programele uh, existente. În acest context, vreau să spun, și asta are legătură și cu cealaltă întrebări ale domnului Gigold, Uh, recomandările de politică ale Comisiei sunt menite să țintească acele provocări specifice fiecărui stat membru, în timp ce, uh, deși uneori programele de privatizare pot fi comparabile, și nu numai programele de privatizare, programele de restructurare în general par similare, dar sunt și diferite în același timp. Deci nu există modalități de uh, Uh, a le compara în mod direct. Asta reflectă și o abordare diferită în, Euro- în semestrul european față de strategia Lisabona. Domnul Serca s-a referit la rolul Parlamentelor Naționale și al Parlamentului European. Parlamentul European a avut o inițiativă foarte importantă organizând uh, săptămâni naționale cu Parlamentele Europene cu parlamentele naționale, mă scuzați, și mi se pare foarte important că parlamentele naționale sunt implicate mai mult și mai devreme în adoptarea programelor naționale de reformă și a programelor de stabilitate și convergență, un lucru pe care Comisia îl salută. Comisia oferă recomandări specifice pentru fiecare țară și uh, ia legătura cu parlamentele naționale, deși, cum am spus, aceasta este în principal responsabilitatea statelor membre. Apoi, problema sau întrebarea cum, cum se va face follow-up-ul și monitorizarea măsurilor. În răspunsul meu anterior, anterior dat domnului Gigold, am, m-am referit la acest lucru. Cred că este important ca în cursul uh, toamnei viitoare să legăm această chestiune de cele, pachetul de două legi privind întărirea guvernanței economice și privind uh, analiza uh, bugetelor naționale, uh, cred că am putea crea un fel de punct de verificare în ce privește implementarea recomandărilor de țară, atât în ce privește politica fiscală, cât și reformele structurale la care v-ați referit. Deci răspunsul este da, Uh, toamna viitoare vom revizui implementarea recomandărilor și uh, intrarea în vigoare a pachetului de două legi ne oferă o oportunitate foarte bună pentru că ne așteptam să evaluăm uh, bugetele naționale după jumătatea lui octombrie și este responsabilitatea noastră și dreptul nostru să revizuim atât politica fiscală cât și reformele structurale, sigur știind că Politica fiscală este mai cantitativă și reformele structurale sunt mai calitative, dar este esențial ca în același context să revizuim și implementarea reformelor structurale, care, vreau să adaug, sunt menite să uh, fie implementate în următoarele 12-16 luni. Deci sunt măsuri pe termen scurt și asta se va întâmpla odată ce le sunt adoptate de Consiliu, adică săptămâna viitoare, sper. Mulțumesc, Las Landor. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, opiniile Parlamentului European și aici uh, repet ce a spus vicepreședintele Oliren, sunt foarte importante pentru noi și la fel și opiniile parlamentelor naționale. Ca să vă ofer uh, dovezi empirice în acest sens, astăzi m-am întâlnit cu membrii Bundestagului uh, german din grupul CDU Uh, al creștin-democraților. Așadar, uh, săptămâna trecută am fost uh, în vizită la Parlamentul Leton și săptămâna viitoare o să merg în Parlamentul Grec. Și aceasta, de, de asemenea, este o ședință și o întâlnire foarte importantă ca să discutăm despre recomandările de țară specifice, dar nu ar trebui să uit despre rolul partenerilor sociali, pentru că, din partea mea, Uh, e de asemenea un context foarte important, consider că e un context foarte important în care să discutăm uh, uh, analizele anuale și recomandările specifice de țară. Și mă refer aici la summitul social tripartit, dar la, și la multe alte întâlniri cu patroni și cu sindicaliști. Deci credem că activitatea noastră este pe cât posibil bazată pe uh, aceste schimburi democratice și, sigur, aceasta este o practică pe care dorim să o întărim și să o continuăm. Uh, într-un caz specific, pentru că a fost întrebarea doamnei Regina Bastos legată de, Portug- legată de Portugalia, uh, am ocazia să menționez acum uh, întâlnirea pe care am avut-o săptămâna trecută cu președintele Portugaliei, aici la Bruxelles. Domnul Barroso a fost, evident, gazda președintelui portughez uh, și a participat o serie de comisari, inclusiv domnul Ren și eu însumi, și într-adevăr problema uh, șomajului și mai ales a șomajului uh, în rândul tinerilor s-a discutat în mari detalii, menționând instrumentele și programul care tocmai este upgradat pentru a atinge și pentru a susține un număr de cel puțin 90.000 de tineri într-o primă fază. Sunt pregătiri în legătură cu modul și sugestii în legătură cu modul în care putem upgrada garanția pentru tineri și în Portugalia, care ar putea fi o țară a acestui program și vă pot spune că directorul meu general, domnul Richard, va fi mâine la Lisabona și discuțiile sale vor atinge și această chestiune. Deci sper că aceste pregătiri vor duce la uh, rezultate bune în perioada următoare. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, mulțumesc. Ajungem la ultimul tur de întrebări și răspunsuri. Și uh, mai întâi numele Comisiei Econ Gilor Feio, după aceea Astrid Luling și apoi pentru Comisia Amploa Silvana Rapti și eu însă. Uh, Gingofia. Merci, Madame la Présidente. Eu cred cum s-ar... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să felicit pe domnii comisari. Ne aflăm iată într-un moment important al discuțiilor aici în ceea ce privește discu discuțiile în ceea ce privește statea economică din Uniunea Europeană, mai ales zona euro. Dat fiind uh, obiectivele pe care le-a prezentat Comisia Europeană în ceea ce privește dorința de a exista creștere economică, o mai bună situație a lucrurilor de muncă, Eh, stimulente pentru IMM-uri, eh, mai ales pentru zona euro. Dar din toate acestea, aș vrea să știu um, cum percepeți dumneavoastră situația generală a statelor eh, care sunt implicate în programele de ajustare. Vreau să spun că la începutul programului șomajul era de 12% eh, la începutul măsurilor de austeritate, programul de ajustare economică în Portugalia. Acum, la sfârșitul anului, va ajunge la 28%. Recesiunea continuă. Vreau să vă spun, eh, cum ce părere aveți despre eh, rezultatele acestor programe de ajustare pentru statele din zona euro și vreau să întreb pe domnul Andor, Andor în ceea ce privește șomajul, care sunt îngrijorile dumneavoastră aici? Aș vrea să vă întreb ce uh, părere aveți dumneavoastră, domnule Ren, în ceea ce privește afirmațiile făcute de un membru, uh, domnul uh, Rasmussen, care um, a vorbit despre măsurile de austeritate și obiectivele um, um, despre obiectivele de de amânare a măsurilor care ar putea să creeze probleme, mai ales pe piața asigurărilor. Uh, care sunt obiectivele Uniunii Europene în, acea, în ceea ce privește această chestiune, fiindcă ar fi bine să ne manifestăm într-un singur glas? Uh, aș vrea să știu dacă părerile noastre converg aici. Uh, Astrid Luling. Astrid Luling, după care Silvana Rapti. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, o remarcă de ordin general vorba de reacțiile guvernelor la recomandările Comisiei în cadrul semestrului european. Ar părea că guvernele nu cunosc procedura procedura pe care au hotărât-o ele însele și anume să transmită proiectul de buget și programul, apoi Comisia să facă recomandări după analizarea acestora și Consiliul European este cel care consfințește decizia. Dar a venit deja, um, iată, Comisia publică aceste recomandări și uh, guvernele, iată, uh, încep să facă gură, mă scuzați că mă exprim așa, uh, Vă dau exemplu, de pildă, la mine în țară, ministrul pentru securitate socială, pentru securitate socială a spus că cu aceste recomandări comisia și-a pierdut mințile. Eu zic că el și-a pierdut mințile. Aș fi vrut ca aceste recomandări să fie chiar mai stricte, fiindcă ar fi bine pentru Luxemburg dacă dacă i s-ar spune exact cum stau lucrurile, ceea ce nu s-a întâmplat. Chiar și în Franța, președintele, nici președintele, președintelui nu i-a fost rușine să constate că că nu respectă dictatul și toate astea sunt uh, afirmații populiste, schizofrenice. În Luxemburg, o comisie a Camerei s-a ocupat de recomandările dumneavoastră și a constatat că nu era nimic nou față de anul trecut. Și că și că pot să să stea liniștiți, relaxați, să nu se streseze. Eu cred că ar trebui să se streseze puțin. Pentru că dacă recomandările sunt aceleași, înseamnă că n-au făcut nimic sau n-au făcut destul. Eu vreau să știu, domnilor comisar, vorbitoarea este întreruptă. Imediat termin, dar v-ați, v-ați depășit timpul de vorbire. Dar vreau să-mi spună dom- vreau să-mi spună domnul ministri, vorbitoarea este întreruptă. Silvana Rapti. Ehume tus economicus dictes. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Avem indicatorii de politică economică și acum aceștia ne arată cum evoluează datoriile și deficitele. Stimată doamnă, mă ascultați? Spune doamna președinte. Permiteți să continui? Da, perfect. Deci, domnule Ren, dumneavoastră vă adresez această întrebare. Voi repeta. Uh, avem uh, econom- indicatorii de politică economică care ne arată evoluția deficitelor și a datoriilor, avem indicatorii sociali care ne arată cum anume uh, afectează politicile sociale toate cum anume afectează politicile de austeritate politicile sociale din statele în care aceste politici de austeritate se aplică. Oare n-ar trebui să avem și indicatori de democrație? Deci, domnule Ren, dumneavoastră mă adresez. Adeseori vă prefaceți că nu înțelegeți Uh, adeseori uh, vă prefaceți că ceea ce se spune e, e spus în, <laughs> într-o cu totul altă limbă decât cea pe care dumneavoastră o înțelegeți. Domnul Saras a decis, fără să se, con, să se consilieze, să se să discute cu cineva, închiderea canalului național de televiziune, postului național de televiziune din, din uh, Grecia. Aceasta este o lovitură de stat și dumneavoastră acceptați? Mulțumesc. Eu vreau să vă pun mai întâi o întrebare noastră, domnule comisar Ren, privind importanța pe care o dați cuvântului experților, pentru că mi se pare că dacă experții încetează să spună ce vreți noastră să auziți, atunci considerați că nu mai sunt legitimi. Și mai explic. Uh, FMI-ul asociat în cadrul Troicii a fost asociat Troicii pentru că unii membri au considerat că unii, unele state membre au considerat că e cea mai bună modalitate de a defini bună expertiză și bun, o bună foaie de parcurs pentru reforma structurală. Acum femeiul și-a corijat uh, conduita puțin, a recunoscut că a făcut uh, uh erori în ce privește efectele de multiplicare ale măsurilor de austeritate și de asemenea în ce privește conținutul reformelor structurale propuse și Uh, de asemenea, l-am, avut, l-am auzit pe președintele uh, Barroso dezavând legitimitatea femei în cadrul Troicăi. Deci, uh, cum calificați munca experților? Apoi, vin dintr-o țară care are o anumită concepție în ce privește democrația și unde de fiecare dată când avem un guvern, fie guvern Juppé, fie guvern Sarkozy, a încercat să facă reforma pensiilor, asta a dus la un blocaj total. După cum știți, președintele Oland, de când a fost a ales, s-a angajat să uh, relanseze dialogul social și să discute despre ce se poate face inclusiv în domeniul muncii. Credeți că recomandările pe care le-ați făcut uh, facilitează implementarea acestui dialog social și, în fine, conceptul noastră de democrație socială, pentru că uh, chestiunea dialogului social este menționată în toate recomandările uh, Uh, deja adoptate ale Comisiei Europene. În ultimul punct, sunt foarte surprinsă că nicio recomandare nu se referă la miza reformelor fiscale. Uh, asta dacă vrem să punem în aplicare strategia UE 2020, cu o, strategie, cu o fiscalitate care continuă să privilegieze speculațiile și profitul pe termen scurt, nu există nicio recomandare niciun, nu se face nicio recomandare statelor membre în favoarea unui sistem fiscal mai favorabil investițiilor pe termen lung în Uniunea Europeană și de care avem atâta nevoie. Vă mulțumesc foarte mult. Și nu știu care dintre dumneavoastră dorește să înceapă. Immediately Voi uh, reacționa imediat la întrebarea dumneavoastră, cea cu privire la impozitare. În Tocmai în țara pe care o cunosc cel mai bine, recomandările sunt greu de digerat, tocmai pentru că ele conțin uh, multe uh, propoziții care se referă tocmai la impozitare. Și recomandăm uh, noi scăderea impozitelor pe muncă și considerăm că aceste măsuri sunt absolut necesare pentru a sprijini creșterea pentru a uh, sprijini cererea, iar cererea este esențială. Trebuie să fie sprijinită mai ales în perioadele de recesiune. Domnul Feio mă întreba cum putem interpreta aceste cifre pe care le avem. 12% uh, șomaj în zona euro, 11% șomaj în Uniunea Europeană pe ansamblu. Deci eu vreau să pun accent tocmai pe opusul mediei. Toată lumea știe că rata șomajului este extraordinar de mare. Ea a crescut în medie în Uniunea Europeană, dar această cifră nu revelează esența. Din punctul meu de vedere, esența este polarizarea care se ascunde în spatele acestei rate. În unele state membre a existat uh, o politică fiscală consolidată, au existat de asemenea creșteri a existat creștere economică în ultimii ani și s-au creat și locuri de muncă. Pe de altă parte, însă există state membre care au suferit mult mai mult timp uh, consecințele crizei au în continuare datorii uh, mari, se așteaptă la acumularea de noi datorii în următorii ani și acestea sunt statele în care șomajul crește și a crescut de altfel uh, în ultimul an de zile. Dacă e să căutăm un uh, remediu, atunci nu trebuie să ne uităm doar la medii, uh, trebuie să avem evaluări specifice fiecărui stat în parte și tocmai de aceea în prezentările noastre puneam accent accentul pe diferența existentă între statele care au un deficit de cont curent și cele care au un surplus de cont curent. Această diferență este esențială pentru concluziile pe care trebuie să le tragem. Și astfel ne dăm seama că nu e adevărat că în toate statele membre Comisia Europeană propune austeritate și convergență. În ultima, în, la vizita mea în Letonia, discutam despre recomandările specifice făcute de către Comisia acestui uh, stat membru, care recomandări se bazează tocmai pe scăderea uh, cotelor de, sau uh, contribuțiilor la sistemul de asistență socială. Același lucru se, se aplică și în cazul Germaniei și există alte state în care recomandarea aceasta nu apare și tocmai asta este o dovadă a faptului că, iată, ne uh, Uh, creem uh, recomandările în funcție de contextul special al fiecărui stat în membru. Acum, în ceea ce privește șomajul uh, în rândul tinerilor, avem acum garanția pentru tineri și iată că odată cu această garanție avem posibilitatea și de asemenea obligarea, obligația de a recomanda statelor membre să folosească garanția pentru tineri și uh, să nu folosească, să nu uh, adopte doar politici generale în ceea ce privește șomajul. Domnul Ren. Vă mulțumesc, doamna președinte. În întrebările domnului Feio. Într-adevăr, domnul Feio a subliniat foarte bine obiectivele comisiei, și anume uh, creșterea sustenabilă și crearea de locuri de muncă și, de asemenea, uh, repunerea de lichidități la dispoziția IMM-urilor. Uh, Comisia Europeană își uh, dorește ca aceste ambiții să fie atinse, să fie transformate în realitate, dar pentru ca lucrul acesta să se întâmple e nevoie de un sprijin cât se poate de concret din partea Consiliului în această direcție. Vă referați la situația de fapt înregistrată în statele incluse în program. Fără a intra în detaliu acum, uh, Dați-mi voie să vă spun că avem legături strânse cu uh, cele patru uh, guverne visate și pregătim uh, ieșirea acestora, sau mă rog, a Irlandei și a Portugaliei din, din program. Reformele au fost bine puse în aplicare în cele două state și ambele state au beneficiat în ultima vreme de scăderea ale ratelor dobânzilor la împrumuturi externe, deci și de asemenea uh, maturitatea sau valoarea, valoarea la maturitatea obligațiunilor a, a scăzut, lucru care este extraordinar de pozitiv atât pentru Irlanda cât și pentru Portugalia. Vă refereați uh, la declarațiile făcute de York Rasmussen, membru al uh, Consiliului Guvernatorilor BCE. Uh, eu nu vreau să, să fac comentarii pe marginea declarațiilor făcute de cei de la BCE, pot să se apere ei înșiși. Uh, iar în ceea ce privește poziția Comisiei Europene cu privire la politica fiscală, ei bine, această poziție o puteți vedea în toate documentele pe care le-am publicat. Doamna Luling se referea la Luxemburg și la recomandările făcute acestui stat. Într-adevăr, aceste recomandări au fost uh, formulate cu, cu mare grijă de către Comisia Europeană. Vă referați în special la reforma pensiilor și ne dăm și noi seama că e nevoie ca Luxemburg să fac uh, tot ce stă în putință pentru a elimina toate riscurile care ar putea apărea la nivelul uh, finanțelor publice din pricina sistemului uh, de pensii nesustenabil reforma adoptată în ceea ce privește sistemul de pensii în Luxemburg, o reformă adoptată în decembrie anului trecut, este doar un prim pas, un prim pas care trebuie să fie secondat de noi măsuri și asta cât mai curând cu putință. e nevoie de asemenea de o echilibrare a bilanțelor Luxemburgului pe termen lung. Deci, iată, chiar dacă Luxemburg este unul dintre cele mai bogate și cele mai responsabile din punct de vedere fiscal state membre, uh, Semestrul european este eficient și, într-adevăr, reușește să identifice toate riscurile cu care se confruntă statele membre, se vor confrunta statele membre pe termen uh, mediu sau lung. Uh, riscuri care trebuie să fie eliminate cât mai curând cu putință. Doamna Rapti se referea la indicatorii sociali în uh, comunicarea noastră privind uh, dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare ne vom referi la acest aspect. Într-adevăr, democrația este o valoare esențială a Uniunii Europene. Comisia este gardiană al tratatelor europene și uh, își dorește ca această valoare esențială a Uniunii Europene să fie protejată. Ceea ce s-a întâmplat în uh, Grecia însă este mai degrabă rodul uh, um, fraudei și corupției de acolo. Nu este un, un uh, rezultat al planurilor puse în aplicare cu asistența Uniunii Europene și a FMI-ului. Acum toate planurile troicăi încearcă să readucă creșterea economică în Grecia și să readucă locuri de muncă în Grecia. Grecia trebuie însă să pună în aplicare toate, toate recomandările noastre și să evite de asemenea orice fel de scandal uh, politic ce nu și are rostul și care nu este în favoarea nici al Greciei, nici al Europei. Și acum, doamnă președinte, în ceea ce privește reforma sistemului de pensii și a sistemului de impozitare, știți prea bine că Comisia își dorește dialogul social. Aș putea spune chiar că partenerii sociali sunt absolut esențiali în uh, ceea ce privește luarea unor decizii politice legitime. Franța nu a fost uh, întotdeauna un campion al dialogului social, ba din potrivă. Uh, dar iată că situația se schimbă și nu pot decât să salut progresul înregistrat în ultima perioadă în uh, Franța în direcția sprijinirii dialogului social și a implicării partenerilor sociali. Sunt absolut convins că reforma pensiilor uh, poate fi uh, cristalizată pe baza acestui dialog. Dumneavoastră spuneați de asemenea că nu există stimulente în privința reformelor uh, fiscale. Um, poate că nu citim același document, dar eu cred că oferim astfel de stimulente în toate recomandările noastre. Haideți să vă dau un exemplu. În Belgia, pentru Belgia, spre exemplu, recomandarea numărul 5 se, reform, se referă la reform, uh, reformarea sistemului de impozitare. Sistemul actual uh, belgian este unul care ar putea fi uh, unul care este mult prea, prea slab, ar putea fi criticat ușor. Uh, chiar dacă piața muncii belgiene este relativ deschisă și flexibilă, taxele impuse muncii sunt în continuare foarte mari la nivel european. De asemenea, Belgia este unul dintre statele europene care percepe care percep uh, impozite mari, uh, impozite ecologice uh, mari. Deci, iată, Belgia este unul dintre statele care ar putea face o reformă în domeniul impozitării, o reformă în sensul simplificării acestui sistem, o simplificare care ar duce la echitale, echitate socială de asemenea și la crearea de locuri de muncă. Doamnă președinte, aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare cu dumneavoastră și cu Parlamentul European în ceea ce privește promovarea acestor recomandări. Asta, aceste recomandări sunt absolut esențiale pentru uh, scăderea datoriilor pe termen mediu și lung și pentru, recre... pentru consacrarea creșterii economice și recrearea de locuri de muncă în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom încheia această discuție. Aș vrea doar să fac două comentarii. Primul, Sigur, independent de ordinea de, zur, de zi pe care am abordat-o astăzi, aș vrea să prezint, profit de prezența a doi comisari pentru a vă spune cât ne-au uh, impresionat am, uh, afirmațiile uh, președintelui Barroso legat de faptul că excepția culturală e reacționară. Mi se pare un lucru care e foarte negativ și insultă gândirea europeană. Cred că sunt afirmații uh, această afirmație nu e suficient să le explice un purtător de cuvânt. Trebuie domnul Barosu să vină și să spune au, să se explice. Apoi vom continua fiecare din comisiile noastre cu raportul Ferreira și raportul Lopez Fontanier, pe care vom avea ocazia să le examinăm pe 9 iulie, dar vreau să vă atrag atenția asupra sensului exercițiului pe care îl facem aici împreună. Uh, de la o recomandare la alta, fiecare își pune întrebări, se îngrijorează în legătură cu calitatea dialogului social și a naturii dezbaterii democratice. Înțelegem că acest lucru, nimic din, din toate acestea nu ar fi posibil dacă nu există un context democratic în care toți suntem asociați, parteneri, în eforturile necesare și în solidaritate. Ori, atunci când adoptați aceste recomandații, recomandări de țară specifice, nu știu care sunt imperativele noastre legate de agenda prezentului, dar nu cred că există altă prioritate decât ca în aceeași zi în care emiteți aceste recomandări și le adoptați în comisie să veniți să le prezentați Parlamentului European. În democrație așa funcționează lucrurile. Așadar, vă mulțumesc că ați venit astăzi, dar, sincer vă spun, aș vrea să pot crede că, dincolo de cuvintele spuse de unii și alții, realitatea funcționării democratice ar cere un alt, ar fi cerut un alt calendar și sper că anul viitor, uh, independent de uh, complicațiile calendarului electoral, vom putea vedea că lucrurile se fac altfel. Vă mulțumesc în numele celor două comisii, al lui Sharon Bowles și închid această reuniune. Vă mulțumesc!